Bună ziua tuturor, dați-mi voie să vă urez din nou bun venit pentru uh, continuarea reuniunii de astăzi. Avem un punct de pe ordinea de zi pe care l-am amânat, este vorba despre viitorul PAC și regulamentul referitor la aceasta. Raportor este Tamaș Deutsch, este de asemenea și Ileana Ivanova, um, iar din partea Curții de Conturi Europene, uh, responsabil este domnul Michel Creta. Uh, dorește raportorul să intervină sau să-i dăm cuvântul direct reprezentantului Curții de Conturi? Direct, da. Bun, vă dau cuvântul, domnule Creta. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, aș vrea să încep prin a vă mulțumi pentru invitația de a prezenta avizul curții referitoare la propunerea legislativă a Comisiei dumne, cu privire la reforma PAC. Acest aviz se referă la cele patru proiecte principale care caracterizează această reformă s-a bazat pe observațiile curții uh, în rapoartele sale anuale și în rapoartele speciale. Prezentarea mea va fi grupată pe baza a patru puncte. În primul rând, simplificarea politicii agricole comune. Întâi de toate, trebuie observat că la nivelul Comisiei s-au făcut eforturi pentru a răspunde observațiilor Parlamentului, Consiliului și Curții referitoare la simplificarea PAC. Și am două exemple în acest sens. Pe de o parte, regimul plăților de bază, schema plăților de bază, va înlocui două scheme anterioare, plățile unice și ajutorul pe suprafață, care se aplică țărilor care s-au alăturat Uniunii în 2004. Deci există două scheme care vor fi înlocuite de una singură și uh, schema plăților unice cu cele 20 de posibile declinări va dispărea. Deci, iată, putem vorbi de o importantă simplificare. Un alt exemplu se referă la punerea în vigoare a unui regim simplificat pentru micile exploatații agricole. Comisia a recunoscut problemele existente, dar a propus soluții care, după părerea noastră, vor fi foarte dificil de pus în aplicare pe alte aspecte și am să revin aici. Însă, Curtea constată, consideră că PAC rămâne o structură legislativă foarte complexă și am trei exemple în acest sens. În uh, ceea ce privește dezvoltarea rurală, cadrul propus păstrează șase niveluri diferite de norme pentru activitățile din acest domeniu. Există regulamentul comun privind fondurile structurale și în dispozițiile legislative naționale. Un al doilea exemplu în ceea ce privește ecocondiționalitatea, Curtea consideră că reorganizarea cadrului legislativ al politicii de ecocondiționalitate rezultă într-o simplificare, da, dar această simplificare este una uh, de suprafață, adică existau mai multe măsuri dispersate care acum au fost reunite într-o singură măsură, dar nu putem vorbi de o simplificare cu adevărat uh, eficientă. Un al treilea exemplu este situația agricultorilor activi și plafonul stabilit pentru volumul ajutoarelor. Comisia a încercat să identifice sau să orienteze mai bine ajutoarele pentru agricultorii activi și a stabilit un plafon pentru ajutoare. Curtea este de acord cu diagnosticul pus de comisie în acest sens, însă măsurile legislative propuse par să fie extrem de complexe și, prin urmare, destul de dificil de pus în practică, cel puțin într-un mod eficient. De aceea considerăm că regulamentul uh, general ar putea să se limiteze la a da o definiție generală a agricultorului activ și să însărcineze Comisia cu sarcina de a gestiona această legislație pentru a o adopta la uh, multele cazuri concrete care vor apărea pe măsură ce politica este pusă în aplicare. E puțin uh, probabil, după părerea noastră, că ne putem gândi dinainte care sunt toate posibilitățile ce vor apărea în practică și acest lucru să fie introdus într-un text legislativ cu caracter general. A doua observație se referă la obiectivul politicii agricole comune. Este un aspect important și, după părerea noastră, propunerile legislative nu oferă sufic- răspunsuri suficient de clare la întrebarea la ce exact contribuie politica agricolă comună? De ce uh, se oferă aceste ajutoare? Propunerile care sunt făcute se bazează în esență pe mijloacele fina- financiare care sunt uh, folosite pentru diferite ajutoare și pe condițiile de acordare a acestor ajutoare mai degrabă decât pe prezentarea rezultatelor care sunt avute în vedere de rezultat și pe um, cuantificarea acestor rezultate. Credem că ar trebui să existe o modificare a abordării, um, accentul să se pună mai degrabă pe rezultate, așa cum a și anunțat Comisia că intenționează, dar după părerea noastră nu a reușit să facă în totalitate. Și am câteva exemple, patru exemple, pentru a ilustra la ce mă refer. În ceea ce privește plățile directe, asta e un prim exemplu. Plățile directe Curtea constată că nu s-a spus nimic cu privire la obiectivele acestor plăți în articolele regulamentului nici asupra obiectivelor și nici asupra rezultatelor avute în vedere de această politică. Un al doilea exemplu, în ceea ce privește repartizarea ajutorului. Și aici nu sunt stabilite obiective specifice definite în regulament. Distribuirea acestor ajutoare, prin urmare, rămâne, ca și în prezent, bazată pe uh, suprafețele, pe dimensiunea suprafețelor exploatate, adică marile exploatații vor continua să beneficieze de uh, majoritatea sumelor, majoritatea ajutoarelor. S-au înregistrat progrese aici. Agricultorii din zonele defavorizate și tinerii agricultori vor beneficia de ajutoare suplimentare la hectar, însă, per ansamblu, Curtea consideră că, în ciuda acestor evoluții, regimul continuă să aibă contradicții interne, care existau în versiunea anterioară a schemelor, și anume, pe de o parte, se dorește să se susțină venitul individual și, pe de altă parte, nu se adaptează acest ajutor la situațiile specifice ale exploatațiilor. De exemplu, nu se adaptează la diversitatea costurilor uh, plătite de uh, producători pentru a produce bunurile publice care trebuie produs, produse de ei. Un al treilea exemplu în ceea ce privește aceste obiective, aici este vorba despre ecocondiționalitatea, componenta ecologică introdusă în regimul uh, schemei plăților de bază. Obiectivele și rezultatele avute în vedere în ecocondiționalitate nu sunt definite în mod adecvat. Știm că există studii științifice care demonstrează eficacitatea și nevoia unor măsuri, cum ar fi definirea zonelor de interes ecologic. În acest sens, legislația merge în direcția corectă, mai ales în ceea ce privește biodiversitatea. Există dovezi clare științifice în acest sens, însă regulamentul nu stabilește niște obiective concrete care să fie atinse în acest domeniu și nu clarifică care este uh, volumul sau care este amploarea punerii în uh, aplicarea acestor măsuri. În al patrulea rând, aici avem dezvoltarea rurală. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, cadrul reglementar conține un set de măsuri, obiective și priorități diverse. Curtea consideră că aceste priorități sunt de altfel prea numeroase, prea diverse și consideră că politica de dezvoltare rurală ar trebui să aibă obiective mai puțin complexe și mai bine țintite. Un al treilea punct la care vreau să mă refer, care se referă la supravegherea de către comisie a punerii în aplicare a sistemelor de gestiune și control pentru PAC în statele membre. Întâi de toate, două observații cu privire la organismele de plată și de certificare. După cum știți, statele membre trebuie să agreeze agențiile de plăți, cele care fac plățile către beneficiari. Curtea consideră că comisia care este responsabilul punerii în aplicarea bugetului, ar trebui să supravegheze punerea în aplicarea, adică înființarea acestor agenții încă de la început și să se asigure că acest lucru se face în mod corespunzător. Și asta va permite să se evite viitoare probleme în funcționarea acestor agenții pe măsură ce politica avansează. La fel și în ceea ce privește organismele de certificare. Aceste organisme de certificare nu sunt agreate de statele membre, sunt doar numite de acestea, desemnate de acestea, însă Comisia utilizează activitatea acestor organisme ca o sursă de asigurare. Și în acest sens, una chiar foarte importantă, și în acest sens, Curtea consideră că trebuie să existe un rol de verificare a sistemelor acestora, adică sistemele folosite de aceste organisme naționale de certificare, și trebuie de asemenea să li se verifice nivelul de performanță. Un al doilea aspect în ceea ce privește aceste organisme de certificare se referă la faptul că Există o propunere a Comisiei pentru a extinde rolul organismelor de certificare pentru a include și certificarea uh, legitimității plăților. După cum știți, deocamdată aceste organisme de certificare au un rol um, limitat la fiabilitatea conturilor și în regulament se propune o extindere a rolului acestor organisme pentru a certifica și uh, legitimitatea plăților. Asta ar fi o consolidare foarte utilă a funcțiilor lor, după părerea noastră. Trebuie de asemenea să observăm că modul în care a fost transpusă în proiectul de regulament a această intenție a Comisiei ni se pare destul de surprinzător. Proiectul de regulament precizează că pe viitor organismele de certificare vor emite un aviz nu cu privire la conturi, ci cu privire la declarația de asigurare de gestionare a agenției de plăți. Deci de deci declarația semnată de directorul acestei agenții. Și evident considerăm că există o mare diferență între formularea unui aviz cu privire la o declarație de asigurare de gestiune sau un aviz care constă în certificarea conturilor și a legitimității plăților care țin de aceste conturi. Deci trebuie să clarificăm exact la ce ne referim în articolul care vorbește despre acest lucru. Și acum, ultimul punct din prezentarea mea, care e puțin mai lung decât celelalte, acest al patrulea punct se referă la verificarea conturilor și la chestiunea care ține de reducerea plăților atunci când condițiile de obținere a plăților nu sunt îndeplinite în totalitate. În primul rând, verificarea conturilor. Curtea constată că obiectivul procedurii acesteia se îndepărtează destul de mult de obiectivul și definiția acestor proceduri, așa cum se regăsesc ele în regulamentul financiar actual la articolul 53 și de modalitățile de executare a acestui regulament financiar, articolul 42, modalități de executare. Curtea a menționat de mai multe ori că obiectivul general al verificării conturilor este să permită Comisiei să își asume responsabilitatea finală, care include executarea bugetului. În cazul uh, cheltuielilor agricole, care sunt executate de statele membre în cadrul gestiunii partajate, în special. De aceea, pentru a-și asuma această responsabilitate finală, Comisia are sarcina, pe de o parte, să stabilească suma, valoarea cheltuielilor care au fost efectuate în mod regulat și care pot fi acoperite din bugetul european și, pe de o parte, să elimine cheltuielile care nu respectă regulile. Stabilirea volumului cheltuielilor pe care Comisia le consideră a fi eligibile și care pot fi acoperite din bugetul european nu este inclusă în regulament ca o obligație a Comisiei. Nu, este, nu se află acolo. Această sumă anuală a cheltuielilor acoperite din buget nu este stabilită printr-o decizie pozitivă. Tot în ceea ce privește verificarea conturilor, se constată că niciuna dintre modificările propuse nu duc la Uh, reducerea utilizării corecțiilor forfetare care sunt folosite în prezent. Am criticat de mai multe ori amploarea utilizării acestor uh, corecții forfetare de către comisie și acest lucru e surprinzător cu atât mai mult cu cât constatăm că sistemul prevăzut pentru aceste corecții financiare este diferit de cel prevăzut pentru Fondul pentru Dezvoltare regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune. În cazul fondurilor structurale, când Comisia propune o astfel de corecție financiară forfetară, statele membre pot demonstra că importanța acestor nereguli este inferioară evaluării forfetare a Comisiei. Această opțiune, deci această posibilitate a statelor membre nu este prevăzută în cadrul cheltuielilor agricole. Câteva comentarii cu privire la reducerea ajutoarelor. În ce cazuri avem astfel de reduceri? Volumul ajutorului pentru un beneficiar poate fi redus atunci când anumite condiții sau angajamente care au fost luate de beneficiar nu sunt îndeplinite. proiectul de regulament, și aici mă refer în, sperior, în special la articolul 65, deci proiectul este destul de confuz. Face o diferențiere artificială, pe care eu n-am înțeles-o, între, pe de o parte, reducerea plăților și, pe de altă parte, sancțiunile sub formă de reducere. Mie nu mi-e deloc clară diferența dintre aceste două. Și dacă mergem puțin mai departe și mergem la articolul 97, vedem că regulamentul spune că sancțiunile sub formă de reducere de plăți nu vor avea impact asupra legitimității plăților. Și aici avem o dispoziție surprinzătoare pentru că asta înseamnă că un beneficiar care încalcă dispozițiile reglementare se consideră că are dreptul la uh, întreaga plată. Plata este considerată perfect legitimă, dar beneficiarul trebuie să ramburseze o parte și să uh, achite penalitățile pentru această încălcare. N-am înțeles deloc logica acestei dispoziții. Această politică de reducere a ajutoarelor este un element uh, esențial al politicii de condiționalitate. Prin reducerea ajutoarelor se încearcă respectarea politicii de condiționalitate. Am două observații aici. în ceea ce privește reducerea pentru încălcarea obligațiilor care țin de condiționalitate, Curtea subliniază că aceste obligații sunt obligații juridice ca toate celelalte și toate exploatațiile agricole trebuie să le respecte pentru a putea primi plățile directe în totalitatea lor și încălcarea acestor obligațiuni fac ca uh, ajutoarele să fie ilegale, nelegitime. Dar asta nu se spune în regulament. Și, la fel, în ceea ce privește condiționalitatea, Curtea a constatat că sistemul de reducere a plăților în cazul încălcării îndeplinirii condițiilor este un sistem care a fost slăbit datorită faptului că procentul general de reducere din regulamentul anterior trebuia să fie de 3% și nu se mai regăsește în actualul proiect de regulament. Am să mă opresc aici cu o concluzie. Și anume, să nu uităm că această reformă, prin punerea sa în aplicare, va genera costuri administrative, în special pentru statele membre. Aceste costuri ar putea să reprezinte o creștere cu 15% pentru gestionarea ajutoarelor directe. Curtea constată că nu au fost date suficiente informații pentru a demonstra că aceste costuri vor fi compensate de uh, un uh, supliment de eficacitate sau de eficiență. Cam atât. Îmi închei prezentarea aici, domnule președinte, dar vreau în încheiere să subliniez cât de important este să avem relații și contacte cu raportorii din comisia dumneavoastră. Acest lucru ne-a ajutat. Uh, la fel ne-a ajutat și colaborarea constructivă pe care am avut-o și pentru asta le mulțumesc. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule Cretan, pentru prezentarea acestui raport extrem de important la un domeniu extrem de important și pentru Uniunea Europeană. Cu siguranță vom mai avea întrebări din partea colegilor în legătură cu acest subiect. Mie rezultatul raportului dumneavoastră mi se pare foarte uh, interesant pentru că o reformă care duce la 15% plus de cheltuieli administrative trebuie oprită imediat, însă nu vreau să vorbesc în numele raportorului, însă cred că trebuie să ne uităm foarte bine și atent care sunt motivele pentru creșterea costurilor birocratice și administrative și cum am putea să împiedicăm această creștere. Vreau să întreb acum pe membrii comisiei noastre care dintre raportori dorește să înceapă și să ia cuvântul acum. Doamna Ivanova sau domnul Doci sau doamna Ulmer, pe care nu o văd. Da, vă rog. Ceva uh, legat de procedură? Da, îmi pare rău, domnule președinte, dar n-ar fi mai bine, poate, să obținem mai întâi o reacție din partea Comisiei Europene înainte să începem cu reacțiile noastre și părerile noastre? Dacă Comisia este de acord, de obicei, regula spune că raportorii iau cuvântul mai întâi. Dar uh, dacă comisia este de acord în general, putem să rugăm pe reprezentantul comisiei să-și dea părerea mai întâi. Sunteți de acord? Mai ales raportorii, sunteți de acord? Bine, atunci dau cuvintul comisiei acum și Domnul Parceco cred că va lua cuvântul, nu dacă nu mă înșel. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și tuturor uh, deputaților pentru ocazia pe care ne-au dat-o să vorbim imediat după reprezentantul Curții de Conturi, domnul Creta, pe care îl salut. Vreau să mulțumesc și curții pentru avizul său, care este într-adevăr o contribuție foarte importantă în ceea ce privește reforma în curs a PAC. Mulțumesc și mă bucur uh, pentru faptul că curtea recunoaște eforturile care au fost făcute de către comisie, ținând cont de mai multe aspecte. Mă refer aici la simplificarea care se dorește și semnalez uh, așa cum a spus-o și domnul Cretin, că în ceea ce privește modelele de plată au fost fuzionate două modele de piată, iar uh, la introducerea regimului uh, simplificat pentru uh, micii agricultori, aceasta va aduce un, o plus valoare pentru toți fermierii, pentru toți agricultorii, care câteodată sunt cei care au cele mai multe probleme administrative, poate și reprezintă două treimi în anumite țări din toți agricultorii. Anumite propuneri în legătură cu fermierii activi au fost uh, menționate, așa cum a făcut-o și domnul Creta. Dacă ne aflăm încă foarte departe în acest domeniu de simplificare pe care ne-o dorim, trebuie spus că încercăm să găsim o soluție de a găsi o definiție a fermierului activ care să ne asigure că este chiar un fermier activ și că numai acela va primi aceste plăți, astfel încât această definiție să nu creeze nicio sarcină administrativă suplimentară pentru statele membre. Și Aici ne gândim la o listă negativă care ar putea să ne ajute în acest sens. Am vrea să introducem și un, un așa zis capping, o limită superioară care să poate să ne ajute să gestionăm mai bine ajutoarele directe. În ceea ce privește rolul uh, care a fost atribuit organelor de certificare, așa cum a spus și curtea înainte, acestea nu vor trebui numai să dea o declarație de asigurare cu privire la gestiunea organismelor uh, care efectuează plățile, ci și să se pronunțe despre fiabilitatea și uh, regularitatea acestor tranzacții. Vreau să vă amintesc în acest context că Comisia are deja un audit pe organele de certificare pe baza unei analize de risc, așa cum ne-a recomandat-o curtea. Curtea subliniază și că reforma nu este destul de ambițioasă în ceea ce privește simplificarea. Am făcut deja referire la cazul fermierilor activi uh, și știu că această critică în legătură cu fermierii activi este justificată. Trebuie să găsim o alternativă, așa cum am spus-o și înainte. Există și aspectul dezvoltării rurale, unde avem mai multe straturi administrative, după cum ne spune curtea, și unde există prea multe complicații în proceduri. Vreau să, să subliniez însă faptul că, în legătură cu dezvoltarea rurală, cadrul de strategie comun care trebuie să se aplice la toate fondurile structurale și la politica de dezvoltare rurală vizează tocmai introducerea unui cadru coerent. Și prin introducerea acestui cadru vrem, deci, să dăm o soluție la această problemă. În legătură cu ecocondiționalitatea, considerăm că propunerea noastră limitează deja uh, în mod semnificativ numărul agențiilor care existau înainte. Ca peste tot, în toate domeniile politicii, încercăm să simplificăm cadrul legislativ și cadrul reglementărilor care să ducă mai repede la obiective, cum ar fi schimbările climatice, biodiversitate, politica apei, politica bunăstării animalelor și în general. Aceasta, această simplificare este dorită, dar suntem limitați și de obiectivele acestea pe care trebuie să le atingem în același timp. Domnul Creta a mai dat și un alt exemplu, spunând că nu ne gestionăm destul de bine ajutoarele directe și nu le destinăm uh, unor beneficiari clar sau uh, a unor agenți clari. Trebuie să ne uităm care este așadar situația fiecărui agricultor și trebuie să stabilim un obiectiv specializat și pentru atingerea acestui obiectiv în cadrul plăților directe. Dacă va trebui însă să determinăm pentru fiecare agricultor care a fost costul specific pe care trebuia să-l compensăm, am fi într-o situație care ni s-ar părea mai degrabă de complicare, nu de simplificare. Așadar, vrem să rămânem mai general și să avem o abordare mai constructivă. Curtea consideră de asemenea și că propunerea Comisiei se axează în continuare pe gestiunea și controlul de, uh, și că nu este evaluată în așa manieră încât să se poată evalua, uh, evalua rezultatul și impactul acesteia. Pentru prima dată, propunerea noastră a stabilit o ruptură cu evaluările de până acum ale PAC, pentru că la articolul 110 avem o propunere legată de regulamentul orizontal care prevede crearea unui cadru de gestiune și supraveghere pentru a putea măsura performanțele CAP dincolo de aceste obiective. Am dezvoltat de asemenea și indicatori pentru a putea atinge aceste obiective și fie că în fiecare patru ani Parlamentul și Consiliul trebuie să-și dea opinia despre cadrul acesta de evaluare și de supraveghere în legătură cu remarcile curții despre necesitatea de a da organismelor de plăți din statele membre timpul necesar de a se adapta la noua PAC și de a-și adapta sistemele, suntem absolut de acord cu această îngrijorare. Suntem uh, într-un dialog cu organismele de plăți și suntem conștienți că este nevoie de timp pentru ca ele să se adapteze. Dar am vrea să atragem atenția Parlamentului European și Consiliului în acest context că deciziile în legătură cu politica agricolă comună ar trebui să se ia la timp și că deci Timpul, de fapt, este suficient pentru ca înaintea intrării în vigoare a reformei, organismele de plăți și administrațiile naționale din alte domenii să poată să fie pregătite pentru a uh, face această supraveghere. O ultimă remarcă din partea mea vreau să vă amintesc că simplificarea care este extrem de importantă și care reprezintă pentru noi un element esențial, nu este un scop în sine, ci trebuie să fie mm, văzută în cadrul obiectivelor de asistență directă și de bună gestiune financiară. Considerăm că am realizat un echilibru foarte bun în general, dar suntem gata să examinăm raportul curții foarte îndeaproape, raport pe care tocmai l-am primit, pentru a vedea în ce măsură putem să facem progrese în continuare spre o simplificare mai bună. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru această părere și opinie. Vreau să dau acum uh, uh, cuvântul raportoarei, doamnei Ivanova. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru intervenția asta, Aș dori să mulțumesc uh, Curții de Conturi, mai ales domnului Cretan, pentru buna cooperare și pentru analiză. Eu sunt raportor pentru avizul referitor la regulamentul uh, orizontal. Voi comenta așadar din această perspectivă. Cred că acest regulament are nevoie de îmbunătățire în patru domenii. Rezultate, prevenție, simplificare, analiză cost-beneficii. În primul rând, în ceea ce privește rezultatele, eu sprijin uh, opinia curții că noul, noua PAC trebuie să fie orientată pe rezultate. Până acum avem un, uh, rez, rez, un regulament bazat pe rezultate și uh, costuri, uh, însă uh, mă bucur să aud din partea Comisiei că se elaborează indicatori de performanță și sperăm că aceștia vor uh, funcționa și vor reuși să măsoare eficiența și eficacitatea acestor programe. Apoi, în ceea ce privește prevenția, cred că întotdeauna este mai ieftin să previi decât să tratezi mai târziu. Sprijin recomandările curții referitoare la uh, măsurile, consolidarea măsurilor de uh, prevenție în ceea ce privește uh, organismele de certificare și agențiile de plăți, Cred că este mai bine să fie monitorizate în momentul uh, creierii decât uh, să se facă o analiză ex post. În al treilea rând, în ceea ce privește valoarea cost-beneficii, noile prevederi ale propunerii uh, conțin 15% ca estimare, 15% creșterea costurilor agențiilor, dar avem o analiză cost-beneficiu referitoare la exact care ar fi efectele acestor modificări, uh, rezultatele, eficiența ar fi cu 15%, mai, 15 mai ridicată, mai mult, am avea nevoie de, între, de răspunsuri clare în acest sens. Apoi, în ceea ce privește simplificarea, uh, cred că este clar că avem nevoie de simplificarea procedurilor, salut uh, eforturile care au fost făcute în această propunere în acest sens, însă există probleme la 82, ecocondiționalitate, în care există diferite modele uh, și diferite niveluri de luare de decizie. Uh, întrebări uh, pe care parțial le voi repeta, uh, în primul rând, în ceea ce privește organismele de certificare, conform articolului 9 al avizului, organismele de certificare vor oferi un aviz cu privire la declarația uh, de management de garanție. Deci, deci cu privire la declarații și nu cu privire la conturi. Mă întreb care este motivul pentru această uh, schimbare, dacă am înțeles corect, și dacă puteți să ne explicați uh, dacă, după părerea dumneavoastră, asta ar fi o bază bună pentru control și monitorizare. Apoi, în ceea ce privește verificarea conturilor, mă întreb de ce în domeniul agricol nu putem folosi același model ca și pentru fondul de coeziune. Uh, în care se face o eșantionare care uh, dă o idee destul de clară cu privire la uh, rata de eroare. O altă întrebare, articolele 65 și 97 și eu sunt între... curioasă să înțeleg uh, înțelesul cuvântului sancțiuni. La ce vă referiți? prin asta, mai ales în articolul 97, s-ar putea uh, interpreta că acestea nu ar putea fi calculate în direcția erorilor constatate. Ne puteți explica aici despre ce este vorba, iar apoi în ceea ce privește ecocondiționalitatea, s-a menționat că micii fermieri vor fi uh, exceptați de la procedura de ecocondiționalitate, dar astăzi avem regiuni întregi din Europa ocupate numai de mici fermieri. Asta ar însemna că întregi regiuni vor fi exceptate de la respectarea acestor reguli. Înțeleg că aceste verificări sunt complexe și necesită foarte mult timp, dar care este opinia dumneavoastră cu privire la recomandarea curții de a face o eșantionare ad hoc mai degrabă decât să abandonăm aceste verificări. Acestea sunt punctele esențiale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Raport, co-raportorul Tamaș Deutsch, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte Domnule președinte, dragi colegi, dacă îmi permiteți, la început aș dori să fac câteva observații generale, apoi aș uh, adresa câteva întrebări concrete. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc și eu, personal, domnului Creta, pentru faptul că Curtea de Conturi Europeană a redactat un raport atât de bun. Sunt de acord cu ceea ce spunea colega mea. Este vorba de o... Am avut de-a face cu o colaborare exemplară cu domnul Cretan. În primul rând, trebuie spus că ne aflăm în Comisia de Control Bugetar, în anii trecuți, politica agricolă comună a constituit o sumă importantă din bugetul european și asta nu se va schimba în perioada 2020-2025. Cifrele încă nu sunt clare, nu sunt stabilite, însă este posibil să se meargă înspre un buget de 100 de miliarde de euro. Uh, dacă ar fi fost vorba de 3 milioane de euro, uh, și atunci am avea nevoie de reguli stricte referitoare la cheltuiala, cheltuirea acestor fonduri, dar este vorba de o sumă mult mai mare, drept urmare, pe bună dreptate. Uh, procedăm cu precauție uh, și în profunzime și încercăm să avem și o atitudine critică. O a doua remarcă. Eu cred că soluția s-a, deci, s-a arătat uh, viabilă de a, folos, de a uh, gestiona politica agricolă comună și dezvoltarea rurală împreună. Nici în propunerea comisiei, nici în, document, în activitatea Parlamentului European, nu s-a uh, pus problema separării celor două domenii. Deci, gestionarea celor două uh, politici are loc în același timp uh, și cu politica de coeziune. Aș dori să mă reîntorc la ceva ce discutăm destul de des. Parlamentul European și Consiliul, dar de asemenea și Comisia, în majoritatea cazurilor, în munca legislativă, au ca obiectiv simplificarea normelor juridice. Trebuie să spunem că simplificarea nu este un scop în sine, însă în majoritatea domeniilor politice este un obiectiv propunerile legislative, însă sunt foarte îndepărtate de acest obiectiv al simplificării. De multe ori, propunerile legislative sunt foarte complexe, dificile și în ceea ce privește și greu de înțeles și în ceea ce privește aplicarea de multe ori uh, aceste propuneri Uh, solicită costuri suplimentare pentru autoritățile naționale responsabile cu aplicarea, de exemplu. După ce m-am uitat la această propunere, trebuie să vă spun că sunt de acord cu domnul Cretan în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Formulările uh, au ca obiectiv simplificarea, însă în aplicare probabil lucrurile vor fi mai complicate și nu mai simple. Cred că este timpul să o luăm de la capăt. Nu se poate ca întotdeauna să vorbim despre simplificare și să facem opusul. Pentru că întotdeauna vorbim despre simplificare în Uniunea Europeană. Însă, de fiecare dată, sistemul creat este unul mai complicat. A do- al doilea aspect se referă la supraveghere. Despre asta a vorbit și colega Ivanova. Abordarea curții de conturi este una pe care nu putem decât să o sprijinim. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, cred că este foarte important ca Comisia Europeană să verifice fiabilitatea autorităților naționale înainte ca programele să înceapă, înainte ca plățile să fie făcute. Trebuie de asemenea elaborat un sistem de supraveghere care să fie de încredere și nu în ultimul rând, mi se pare că există o problemă serioasă în faptul că, în ceea ce privește dezvoltarea regională, obiectivele comisiei, formulate de comisie, uh, sunt, merg în foarte multe direcții. Eu cred că performanța și atingerea obiectivelor trebuie să fie în prim plan în acest domeniu. Aceste obiective trebuie, drept urmare, să fie formulate foarte clar. Dar aici există o contradicție. Pe de o parte, Comisia spune că avem nevoie de obiective și că trebuie să stabilim obiective clare. Pe de altă parte, însă, este practica pentru că întotdeauna la nivel mai scăzut mergem în, uh, acceptăm compromisuri, obiectivele nu sunt formulate atât de clar și crește posibilitatea unei duble finanțări și în ceea ce privește dezvoltarea regională. Altfel spus, trebuie ca obiectivele să fie mai concentrate. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc domnului Cretan pentru munca depusă de Curtea de Conturi și aștept cu nerăbdare dezbatere pe acest subiect. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Au fost o serie întreagă de întrebări, având în vedere lista de vorbitori, însă propun să mai așteptăm, să mai preluăm o intervenție, să facem o rundă de răspunsuri și apoi să continuăm. Ian uh, Gerben Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știam că mi se va da cuvântul chiar atât de repede. Aș dori să-i mulțumesc domnului Creta pentru acest raport, nu numai pentru că sunt de părere că este unul foarte important, ci pentru că este important să uh, ascultăm critici din partea Curții de Conturi, după cum este și de competența lor, însă și pentru că statele membre și acest Parlament uh, consideră Curtea de Conturi ca o oglindă în care uh, se li se reflectă imaginea. Ascultam prezentarea domnului Creta și cu toții ne-am dat seama că există ceva ce nu menționează nimeni. De ce vorbim întotdeauna despre resurse și niciodată despre rezultate? Am o întrebare de adresat Comisiei și Curții de Conturi și, într-adevăr, și Consiliului. Oare statele membre nu sunt interesate de rezultate? Sunt, rezulta- sunt interesate numai de mijloace. În fiecare capitală din cele 27 de state membre, când a fost propunerea pe masă, s-a făcut un singur lucru. Oamenii luau calculatoarele și calculau uh, cât bani vor avea la dispoziție. Același lucru se întâmpla și la mine în țară. Ministrul olandez a spus pierdem prea mult. Singurul lucru pe care mi-l doresc este să nu pierdem atâția bani. Obiectivul, scopul în spatele întregii, uh, din spatele întregii proceduri nu interesează pe nimeni. Însă pe mine mă interesează. Pe mine nu mă interesează povara administrativă suplimentară. Să fim sinceri să fim sinceri cu statele membre și să vedem dacă pot să adere la obiectivele uh, PAC și nu numai la resursele necesare pentru asta. Mulțumesc, propun să primim, să facem o rundă de răspunsuri la întrebările adresate. Au existat întrebări adresate și comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Well, thank you, Chairman. Uh, we had a number of... Mulțumesc, domnule președinte. Avem întrebări din partea doamnei Ivanova, raportor, în ceea ce privește organismele de certificare și întrebarea dacă ar trebui să folosim același model ca pentru fondurile de coeziune. După părerea noastră, folosim același model, folosim același regulament financiar și Sistemul pe care l-am folosit în agricultură este modelul propus acum pentru uh, gestionarea partajată a fondurilor. Acesta este interpretarea noastră, dar dacă doamna Ivanova dorește, putem discuta. Am înțeles că vom avea o legătură în viitorul apropiat și, de asemenea, putem discuta și cu domnul Cretan pentru clarificarea acestor aspecte. În ceea ce privește sancțiunile pentru ecocondiționalitate, aceasta nu are legătură cu o plată acordată, este o obligare, o verificare ce trebuie făcută de fermieri. Dacă această obligație nu este respectată, atunci există o penalitate, o sancțiune. Și anume o plată dedusă din suma pe care o primește fermierul. pe baza regulamentului privind plățile directe. În ceea ce privește ecocondiționalitatea, există mulți agricultori de mici dimensiuni și e o problemă cu îndeplinirea obiectivelor lor din perspectiva ecocondiționalității. Aș vrea să vă spun că micii fermieri, deși sunt foarte numeroși în Uniunea Europeană, suprafața de teren pe care o cultivă este doar 3% din total, deci relativ mică și, prin urmare, nu pune în pericol principalele obiective ale politicilor noastre. Domnul Deutsch apoi Ați menționat complexitatea propunerii noastre. Facem eforturi pentru a ne asigura că existența unor obiective diferite și ele există, sprijin pentru venitul agricultorilor, condiții de mediu mai bune, un echilibru teritorial mai bun, și acestea ar fi doar obiectivele generice mari. Deci facem eforturi să avem instrumente cât mai simple posibile și încercăm să le simplificăm și pe viitor pentru a reduce povara administrativă. În acest sens, aș vrea să vă spun că 15% creștere la nivelul costurilor administrative care a fost menționată face parte din studiul nostru de impact și este o cifră care include costurile pentru fermieri și costuri pe care noi le-am estimat că ar putea să apară la administrațiile naționale. Pentru fermieri, aceste costuri reflectă timpul necesar pentru completarea formularelor, deci nu sunt bani propriu-zis, iar costurile administrative Sigur, acestea continuă să existe. Însă, între timp, am făcut eforturi pentru a reduce suma respectivă de costuri administrative. De exemplu, încercăm să lucrăm la o abordare simplificată și la fel și în cazul controalelor. Ne gândim cum să folosim aceleași controle pentru dezvoltare rurală și primul pilon în domeniul ecologizării, astfel încât să ajungem la o economie de costuri. Mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumesc, continuăm cu lista vorbitorilor. Domnul Ian Mulder. Mulțumesc, domnule președinte. Mă concentrez pe două dintre cele patru puncte menționate de curte. Întâi de toate, criteriul pentru plăți. Dacă înțeles eu corect, Comisia este mândră de faptul că în 2020 plățile pentru hectar vor fi egale sau mai egale decât în prezent între statele membre. Nu știu dacă ăsta este criteriul corect. În ceea ce mă privește, ajutorul pentru venit la hectar este sprijin pentru serviciile pentru societate, măsuri de ecologizare și așa mai departe. Presupun că într-o parte a Europei unde prețul pe hectar este de 50.000 de euro, sprijinul ar trebui să fie mult mai mare decât într-o parte a Europei unde prețul pe hectar este de 5.000 de euro. Fiindcă dacă terenurile sunt scumpe, evident, costurile vor fi mai mari pentru implementarea măsurilor de mediu față de părțile unde prețurile sunt mai mici. În ce măsură luați acest lucru în considerare la comisie? Există criterii stricte pentru a spune aceasta este o plată justificată în anumite regiuni? Și dacă da, care sunt criteriile folosite în acest sens? În al doilea rând, organismele de certificare joacă un rol mult mai important foarte bine, cu cât putem avea asigurări mai consistente, cu atât mai bine, însă aprobarea acestor organisme de certificare este la latitudinea statelor membre. Și mă gândesc că dacă Comisia ar avea o, participare um, ar trebui ca și ea să aprobe aceste organisme de certificare. De ce nu s-au lucrurile așa în prezent? Astea sunt întrebările mele. Mulțumesc, domnule Mulder, și acum uh, are cuvântul următorul coleg. Mulțumesc. I ask that question, I say something. Mai am o întrebare pentru comisie, dar înainte de asta aș vrea să stabilesc cadrul pentru întrebarea mea. În fiecare dimineață știu că sunt începător, dar în fiecare dimineață încerc să îmi reamintesc de ce suntem aici. Acest lucru are legătură cu întrebarea pe care o am pentru comisie. Vorbim despre 300 de miliarde de euro și de decalajul foarte mare între cetățeni și modul în care ei percep aceste lucruri. Agricultura este de departe uh, cea mai, are cea mai de, mare pondere în buget și ce se așteaptă de la noi? Se așteaptă la o bună gestionare. Ieri și astăzi am fost în Comisia Agri și vreau să dau o avertizare Comisiei dacă vreți, pentru când vor merge la Agri data viitoare și vor spune că una dintre principalele lucruri ca răspuns la intervenția minunată a domnului Creta, primul lucru pe care îl vor spune este că încearcă activ să înțeleagă ce înseamnă un fermier activ. Odată ce se va stabili ce înseamnă, uh, vor trece apoi să lucreze la controlele pe baza acestei definiții. Și vreau să vă spun că Comisia pentru Agricultură nu va accepta acest lucru. Știu, fiindcă am auzit discuțiile de acolo foarte clar. Asta nu este unul dintre lucrurile din reformă pe care îl vom accepta în această comisie agri. Și acum, ce am vrut să spun concret are legătură cu modul în care abordăm întreaga chestiune și anume. Nu e acum momentul să ne pierdem în uh, astfel de detalii teoretice, cu privire la ce înseamnă un fermier activ. Nu există o definiție și niciun compromis și nici nu se va ajunge la așa ceva. Mulțumesc și acum domnul Gaier are cuvântul. Da, mulțumesc. Vreau să încep exact acolo unde a încheiat colegul meu dinainte. Bineînțeles că e vorba de un conflict politic pe care va trebui să-l purtăm, dar trebuie să știm să riscăm. Este clar că nu vom găsi la Comisia Agri susținerea de care ne bucurăm. Eu, ca social-democrat, sunt bucuros dacă colegii mei de la SD din Comisia Agri au acceptat uh, să concentreze acest ajutor pe fermierii activi. Mi se pare că deja acesta este un câștig. Trebuie să ne uităm că dacă avem nu reușim să fim mai uh, economici la această uh, acest capitol care mănâncă atâtea cheltuieli, nu vom reuși să ieșim din această situație. Trebuie să ne îndepărtăm de finanțarea unei politici agricole care ajunge în ultimă instanță la agricultori. De aceea am luat cuvântul și vreau să-l susțin pe colegul meu Gerbrandi pentru că sunt 100% de acord cu părerea dumnealui. Unul din cele mai importante dezamăgitoare uh, momente din uh, cariera mea este când am participat la o reuniune a secretarilor de stat din Germania și ceea ce a spus dumneavoastră înainte s-a confirmat. Era vorba de o întâlnire în care se discuta pentru prima dată încotro va merge politica agricolă și aceasta este o îngrijorare a tuturor uh, miniștrilor, 17 miniștri care erau uh, prezenți acolo, pentru că se vedea că nu ajunge destul din ajutoarele Uniunii Europene. Nimeni nu întreba de ce, ci întreba cât ajunge de fapt până la urmă. Și uh, faptul că se vorbea de un mecanism în care nu se controlează cu adevărat uh, felul în care este susținută, de exemplu, o suprafață și faptul că câteodată se uitau numai la aspecte de, legate de mediu, de exemplu, sau la aspecte care n-ar fi avut legătură cu agricultura și acea, acea suprafață de pământ ar fi putut fi altceva decât una agricolă. Nu, aceasta nu este un succes. Exact ce a spus și colegul nostru Gerbrandi. Nu e vorba de obiectiv, e vorba de I want my money back și de uh, faptul că acești bani nu pot fi resipiți. Uniunea Europeană și nu dorește momentan sau nu este în stare să găsească înțelegerea la cetățeni pentru faptul că ei contribuie la bugetul agricol. Deci este greu acum pentru noi să explicăm că facem tot posibilul pentru ca aceste obiective să fie mai clare. Nu se poate să curgă fondurile ca printr-o stropitoare, nu se poate să nu avem niciun fel de um, privire de ansamblu despre ce se întâmplă. Eu susțin de aceea ceea ce a spus colegul nostru înainte și susțin și eforturile comisiei care dorește ca în fine fondurile să ajungă la agricultori și aceasta este cea mai importantă chestiune pentru care și noi în această comisie ne implicăm. Bănuiesc că întregul Parlament uh, va înțelege, dar dacă nu, măcar comisia aceasta trebuie să înțeleagă. Mai dorește o persoană să ia cuvântul, spune președintele, și după aceea vom încheia discuția și vom mai ajunge la un răspuns. Dacă se poate, colegul nostru Liberațchi mai dorea să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Politica agricolă este acel domeniu în care avem, uh, de fapt, cele mai mare cel mai mare cheltuiel din bugetul european și în același timp este un domeniu foarte sensibil. Întrebarea este dacă îi susținem pe agricultori și pe producători sau dacă îi susținem pe consumatori. Apoi, întrebarea se mai pune și dacă pe piața mondială pentru produsele agricole reușim să fim mai liberi sau dacă trebuie să respectăm regulile, regulile care vin din exterior. Întrebarea este că trebuie să ne concentrăm pe cetățeni și aceasta a fost prima întrebare, de fapt, și în al doilea rând trebuie să respectăm acele reguli pe care ni le-au impus partenerii noștri. În al treilea rând, nu trebuie să ne pierdem capacitatea de a produce alimente și de a le prelucra în Uniunea Europeană putem să ne imaginăm că importăm uh, 100% alimente. Acest lucru este însă destul de periculos pentru că importarea unor alimente în procent de 100% nu este ca și cum ai importa t-shirt-uri. Care trebuie să fie legătura între prima, primul și al doilea pilon? Eu vin dintr-o țară care a fost o țară uh, care a aderat de curând și în care situația era puțin altfel. Stimularea infrastructurilor uh, era destul de neclară, iar acum uh, agricultorii văd care sunt consecințele restructurării. Aceasta înseamnă o concentrare a producției și a celor care dețin terenuri. Este evident că continuarea situației actuale nu face decât să blocheze situația în momentul acesta și să ne facă să nu avansăm. Se spune câteodată că dacă plățile directe nu sunt uh, și ele crescute, aceasta va duce la o plecare a agricultorilor din mediul rural și uh, atunci aceste, consecințele acestei uh, fapt se vor simți pe șomaj. Avem acum 30% uh, șomaj în mediul rural și vom mai avea un val de șomaj în plus. Iar din perspectiva noastră, socialistă-democrată, noi nu putem să susținem un astfel de impuls într-un moment de criză și în momentul în care ieșirile din criză nu sunt foarte clare. Aceasta ar fi o măsură așadar în care vom, am contribui la creșterea șomajului și nu putem să luăm o astfel de măsură. Noi am vrea poate să crească plățile directe, deși domnul Mulder spunea că aceasta ar fi un ajutor pentru fermierii din țări și din regiunile, din fiecare regiune. Însă, suprafețele devin din ce în ce mai costisitoare. Există o legătură cu productivitatea. Jens Geier ne-a întrebat cum trebuie repartizate aceste măsuri pentru ca să avem o piață agricolă care să aibă aducă o capacitate, un plus valoare și să fie concurențială pe piața mondială. Această întrebare rămâne valabilă și poate, putea să aflăm ce zice Comisia despre acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Într-adevăr, iar ați grupat mai multe întrebări. Aș vrea să îl rog atunci pe reprezentantul comisiei să mai ia odată cuvântul și să ne explice care este situația. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, întrebările domnului Mulder. După cum știți foarte bine, sistemul actual este un sistem care se bazează pe cifre istorice. Se bazează pe ceea ce fermierii au produs pe uh, pământurile pe care le administrau în trecut. Însă, întrebarea este acum dacă sistemul către care evoluăm este mai corect decât cel dinainte. După părerea noastră, nu este mai corect. Vrem, deci, să ajungem la un moment de schimbare istorică în acest domeniu. M-ați întrebat o întrebare, m-ați pus o întrebare foarte clară și anume care este criteriul uh, de convergență între statele membre. Avem cifre, într-adevăr, acestea nu sunt criterii, aveți dreptate. Dar sunt elemente care în discuția în general, în discuția despre cadrul financiar multianual, contează. Și este un pas către direcția în care am avea o ajutoare mai multe pe stat membru. Acesta este un pas mare în direcția care credem noi că este direcția cea bună, dar se întâmplă într-un context al unei discuții despre distribuirea fondurilor în domeniul PAC. În legătură cu autoritatea de certificare, noi credem că aceste autorități sunt independente și că uh, au standardele proprii de auditare care se cuvin unei astfel de instituții. Acesta este un punct esențial în legătură cu managementul partajat și statele membre au aici o sarcină de îndeplinit. Însă aceste oficii trebuie și um, autorități de certificare trebuie să-și facă să depună o activitate independentă. Ceilalți deputați din comisie au mai pus câteva întrebări și vreau să mă concentrez pe fermierii activi, dacă îmi permiteți însă 30 de secunde despre acest subiect. Am auzit că fermierii activi sunt pentru dumneavoastră un concept foarte important și așa este. Trebuie să ne asigurăm că resursele și um, fondurile ajung la cei care într-adevăr sunt activi în domeniul agriculturii. Dar aud că există un oarecare scepticism în legătură cu dacă obținem în final o definiție a acestora sau nu, pentru că prin definiție am putea atinge acest obiectiv. Colaborăm acum cu Comisia Agri și cu statele membre, sperăm, într-un proiect cu concepte pe două planuri. Mai întâi, nu se, dau nicio, nu se dă nicio subvenție într-un, pentru o suprafață care nu este bine folosită din punct de vedere al agriculturii. Și în al doilea rând, nu dăm subvenții, de exemplu, terenurilor de golf sau oricărui tip de teren sportiv, aeroporturilor sau altor suprafețe folosite în alt scop. Există o listă lungă. Numai în cazul în care cineva consideră că a fost încadrat greșit, trebuie să, veri- să demonstrăm atunci că persoana este un agricultor sau că are întreprinderea activitatea agricolă și trebuie să demonstreze că are mai puțin de 35 de subvenții, de 95 90% din veniturile sale sunt non-agricole. Dar aceasta ar însemna să completăm această listă și înseamnă că n-ar trebui să mai permitem administrației să facă presiune asupra agricultorilor. Am auzit din partea raportorilor din Comisia Agri că s-ar putea să ne apropiem de acest obiectiv și eu am încredere că vom putea atinge acest obiectiv în curând. Mulțumesc! domnule Paceco, pentru aceste răspunsuri. Poate mai dorește cineva să pune o scurtă întrebare, da? Scurtă, vă rog. Aș dori să clarific, poate că nu am spus foarte clar, dar în remarcile mele ceea ce vreau să spun este că acesta este unul dintre problemele principale, unul dintre aspectele principale iar pentru noi acest lucru este important, uh, să fim mai uh, uh, strict cu banii. Dați-mi mai multe argumente, asta vreau de fapt să spun. Iată, o clarificare, spune președintele. Iar acum, pentru remarci de încheiere, dacă doriți, domnule Cretan, aveți cuvântul. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai sunt multe de adăugat. Au fost puține întrebări de altfel care au fost adresate curții ca atare. Am reținut precizările aduse de comisie, în special în ceea ce privește discuțiile actuale cu privire la acest concept de agricultor activ, un aspect foarte important. De asemenea, îmi păstrez poziția în ceea ce privește clarificarea unui set de dispoziții care vor trebui formulate, mai ales în ceea ce privește rolul exact al organismelor de certificare și în ceea ce privește sensul exact, sensul articolului 97 pe care l-am menționat și de asemenea în ceea ce privește abordarea acestor corecții sau ajustări forfetare. Există o diferență de tratament a acestor uh, ajustări în regulamentul agricol și în regulamentul referitor la fondurile structurale. Dar asta face parte din discuția care urmează să înceapă și nu am alte comentarii, pentru că, așa cum v-am spus și azi dimineața, la 4 și jumătate, trebuie să particip la întâlnirea în Comisia ACRI. Merci bien et bonne fortune. Mulțumesc și mult! Succes! Ja, vielen Dank. Damit, uh... Vă mulțumesc! Cu aceasta se încheie dezbaterea cu privire la acest raport al Curții de Conturi. Este un moment foarte bun pentru că, într-adevăr, după cum spunea și domnul Cretan, discuția despre PAC de-abia acum uh, începe cu adevărat. Mulțumesc uh, reprezentanților comisiei, de asemenea, și cu aceasta putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Tagesordnungspunkt 3, Hercules 3. Berichterstatterin ist äh, Iliana Ivanova.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 Uh, voi da întâi cuvântul raportoare, apoi de la Olaf, domnul Kauf și de la Curtea de Conturi, domnul Twickel. Apoi vom mai asculta și Direcția Generală Buget, reprezentată de domnul Taver. Dau cuvântul, în primul rând, raportoarei, dacă dorește acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, Aș dori să vă prezint acest prim document de lucru, care este doar o introducere în acest dosar despre ce este, vor, despre ce este vorba. Hercule a fost uh, creat ca un program comunitar pentru uh, promovarea unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene. Uh, s-a creat în 2004, a existat Hercule 1, 2, iar, iar uh, acum domeniul de aplicare al Hercule 2 s-a extins uh, pentru combaterea uh, fraudei și uh, combaterea contrabandei de tutun. Programul actual, Hercule 2, se va încheia în decembrie 2013 Scopul nostru este să evaluăm cadrul actual și eficacitatea programului și să asigurăm continuarea sa. Cadrul exist legal existent lasă unele aspecte neclarificate care ar trebui să fie clarificate în contextul adop adoptării uh, actelor juridice. Ne vom concentra asupra trei subiecte importante pe care le-am identificat la ora actuală. În primul rând, alocarea și coordonarea, în al doilea rând, evaluarea programului și, în al treilea rând, gestiunea și, evalua, uh, și evaluarea programului. În primul rând, dați-mi voie să spun clar că Parlamentul și mai ales această comisie au sprijinit dintotdeauna lupta împotriva Uh, contrafacerii și contrabandei de tutun. Întrebarea pe care aș dori să o ridic astăzi este cât de eficientă este uh, cât de eficient este modul în care cheltuie Uniunea Europeană fonduri în acest sens și dacă nu putem îmbunătăți cooperarea între statele membre pentru a adăuga valoare acestei lupte împotriva contrafacerii și contrabandei. Mă bucur că le avem alături de noi pe domnul Zwickel de la Curtea de Conturi și pe reprezentanții Comisiei, care pot să ne împărtășească perspectiva dumnealor. Dați-mi voie să mă refer la primul aspect, și anume alocarea. Uh, programul Hercule 3 va sprijini, uh, va finanța cheltuieli pentru măsuri împotriva contrabandei de țigări, va, va primi o parte Uh, importantă de la, uh, din, sum, din sumă de la 98 la 110 milioane de euro la Hercule 3. Mi se pare că instituțiile diferite au opinii diferite față de uh, principiul universalității, iar uh, întrebarea mea sau uh, Preocuparea mea este că trebuie să ne asigurăm că respectăm acest principiu al universalității când continuăm cu Hercule 3. Există unii care spun că acest principiu este uh, respectat, spunându-se că se pot aloca fonduri în uh, ceea ce privește contrafacerea și contrabanda de țigări, dar cred că trebuie să avem o dezbatere cu toate instituțiile implicate în acest subiect. Aș dori să ascult și poziția Comisiei în acest sens și, bineînțeles, și Curtea de Conturi Europeană. Al doilea aspect, durabilitatea finanțării și inițiativele contrabandă, uh, împotriva contrabandei și coordonarea între activitățile statelor membre și uh, activitățile noastre. La ora actuală nu am putut obține suficiente informații cu privire la rezultatele implementării Hercule 1 și Hercule 2. Nu există reacții suficiente și informații suficiente cu privire la modul în care s-au cheltuit banii, cum a avut loc uh, coordonarea cu inițiativele naționale, astfel încât toate eforturile făcute să fie într-adevăr justificate și să nu însemne numai suprapunerea unor uh, activități pe care statele membre deja oricum le făceau și pentru care oricum cheltuiau fonduri. În ceea ce privește evaluarea programului, a existat un aviz din partea Curții de Conturi din 2006. Au existat rapoarte speciale în acest subiect, iar rezultatele principale sunt că, așa ca și în alte domenii, lipsesc indicatori de performanță și referitor uh, la rezultate. Acest uh, lucru a fost uh, menționat și în două documente ale Comisiei, evaluarea de impact și revizuirea intermediară. De asemenea, obiectivele Hercule 2 și indicatorii de calitate și aceștia ar trebui să fie preluați în noua per- perioadă. Comisia utilizează o serie de indicatori, cum ar fi uh, procentajul uh, operațiunilor comune, um, numărul cazurilor acceptate de către autoritățile uh, de anchetă, dar toate acestea nu acoperă toate activitățile pentru proiectele uh, finanțate. De exemplu, um, proiectul, proiectele sub titlul formare și conferințe nu au indicatori pentru uh, măsurarea rezultatelor. Subliniez faptul că nu avem nevoie numai de rezultate cantitative, ci și de rezultate calitative. Dorim să putem să le și măsurăm. Nu în ultimul rând, aș dori să mă refer la uh, gestiunea programelor și la evaluare. Aici salut două realizări. În primul rând, uh, crearea unei, unei unități unice la OLAF care va coordona uh, toate activitățile în acest uh, domeniu și care va îmbunătăți consolidarea implement, procedurii de implementare armonizată și de asemenea crearea noi date interne, baze de date interne care va compara programele gestionate de OLAF. Aș dori să mă refer la un aspect discutat în raportul special al Curții de Conturi din 2011 și anume exact managementul de program și conflictul de interese potențial al faptului că uh, beneficiarii, uh, gestionarii și supraveghetorii utilizatorii utilizării acestor fonduri sunt unii și aceiași. Aș dori să aflu și poziția Comisiei în acest sens. Și, bineînțeles, aștept cu nerăbdare această dezbatere, aștept cu nerăbdare poziția OLAF și a Comisiei și, bineînțeles, a Curții de Conturi. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, Iliana. O serie întreagă de aspecte ridicate. Dau acum cuvântul reprezentantului Olaf. Nu știu dacă v-am re... Uh, pronunțat bine numele domnul Kauf. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna raportor, pentru remarcile făcute și mulțumesc și pentru documentul de lucru. Voi lăsa, în ceea ce privește alocarea DG uh, Buget să spun ceva despre asta. Însă eu pot să vă uh, comunic următoarele informații. În primul rând, în ceea ce privește rezultatele. Până acum, Hercule 2, programul actual, um, care acoperă această perspectivă financiară până în 2013, uh, e bine, v-am împărtășit, v-am transmis Um, revizuirea intermediară independentă efectuată în 2010 și care, într-adevăr, oferă o imagine de ansamblu destul de detaliată a tuturor activităților efectuate în programul Hercule 2 pe perioada de 3 ani evaluată. Rezultatul este destul de interesant, foarte multe proiecte de asistență tehnică pentru a sprijini autoritățile de aplicare a legii uh, s-au instalat sau, sau achiziționat scanere de către diferite autorități de aplicare a legii pentru a îmbunătăți, uh, de exemplu, lupta împotriva contrabandei uh, acest evaluare intermediară Uh, asupra, la care se referă um, raportul Hercule II oferă un, uh, o imagine destul de clară cu privire la uh, activitățile duse la uh, activitățile exercitate. S-ar ar uh, fi un bun uh, suport pentru a vedea rezultatele atinse. Am făcut și o evaluare a impactului pe baza unei propuneri pe care o aveți cu toții. Este vorba de evaluarea de impact cu numărul 20, 2011 914 s-au subliniat rezultatele principale. Este o actualizare a revizuirii intermediare Deci în evaluarea de impact și în, în declarațiile financiare am um, prevăzut o serie de indicatori referitor la rezultate. Ceea ce intenționăm este să continuăm să um, lucrăm la acești uh, indicatori de performanță și să utilizăm două elemente în acest sens. În primul rând, este necesar să avem o evaluare finală generală a programului Hercule 2 înainte de finalul lui 2014. Pe baza acestei evaluări finale a programului, cu siguranță vom elabora și unele elemente mai concrete referitoare și la indicatori mai concreți. Bineînțeles, există deja o serie de indicatori, dar ei sunt mai degrabă cantitativi decât calitativi. Apoi, avem intenția, și acest lucru este prevăzut în propunerea comisiei, într-o anumită măsură, să discutăm programul anual pentru Hercule 3 în viitor în grupul uh, de experți împotriva fraudei, uh, iar acolo vom discuta cu statele membre, cu delegațiile, cu experții antifraudă, uh, programul general și, bineînțeles, rezultatele la care ne așteptăm. Iar, bineînțeles, aceste rezultate vor trebui Uh, și ele uh, măsurate și ne vom uh, folosi de acest grup de experți pentru a obține unii indicatori de performanță. Nu în ultimul rând, când implementăm acum Hercule 2, utilizăm revizuiri financiare anuale, prezentăm un program de lucru care și acesta oferă informații cu privire la rezultatele la care ne așteptăm și, uh, într-o care măsură, indicator de performanță. Asta este referitor la deciziile financiare actuale. Și, bineînțeles, ele vor fi utilizate și în viitor în grupul de experți cu statele membre și vom încerca să îmbunătățim acești indicatori de performanță și, uh, bineînțeles, și evaluarea acțiunilor efectuate. Aceasta este informația pe care doream să uh, vă transmit și sper că v-am dat câteva răspunsuri la întrebările adresate. Vă mulțumim foarte mult! Aș dori acum să îl rog pe domnul Zwickel de la Curtea de Conturi să ia cuvântul. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Curtea de Conturi lucrează în prezent la avizul său pe Hercule 3. Se discută chestiunile cu doamna Ivanova, raportor. Am avut primul schimb cu Olaf și Sigur, vom uh, beneficia și de dezbaterea de astăzi, după care vom mai avea o întâlnire cu Olaf pentru a încheia proiectul de aviz. În acest context, Înțelegând deci că lucrurile sunt în derulare și încă nu există un aviz oficial al curții, în calitate de membru al curții, pot doar să vă spun care este direcția generală în care se poate îndrepta avizul ăla și nu, acela și nu dau concluzii finale. au fost identificate o serie de aspecte în proiectul de aviz care vor fi similare cu cele menționate de doamna raportor în documentul său. O să menționez câteva observații generale. În primul rând, observații generale, avem evaluarea Hercule 2. Nu este clar în ce măsură a existat o evaluare clară și totală a programului Hercule 2. Dorim din partea Olaf o imagine mai clară cu privire la îndeplinirea obiectivelor Hercule 2. Revizuirea intermediară în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor acoperă Uh, perioada 1 ianuarie 2007-decembrie 2010 și întrebarea este dacă înainte de a trece la programul Hercule 3 ar trebui să vedem în ce măsură s-au îndeplinit obiectivele programului Hercule 2. E un aspect foarte important. O a doua observație de ordin general are legătură cu fondurile naționale și UE din acordurile cu uh, producătorii de tutun. Știm că aproximativ 40% din programul Hercule 3, 44,8 milioane euro, sunt alocate lupte împotriva contrafacerii și traficului cu țigări. Și asta reflectă angajamentul Comisiei care rezultă din acordul cu patru producători internaționali de țigări, însă aproximativ 90% din peste 2 miliarde de euro pentru perioada 2004-2030 sunt plătiți în bugetele naționale ale statelor membre. 90% din acord este transferat direct statelor membre relevante și de aceea dorim mai multe informații din partea Comisiei cu privire la modul în care monitorizează aceste fonduri pentru a evita o posibilă duplicare la utilizarea fondurilor UE și naționale. Într-un proiect de aviz am spus că e nevoie de mai multe informații referitoare la utilizarea națională a veniturilor alocate din acord la nivelul comisiei pentru a ne putea asigura că există o abordare eficientă și coordonată. Deci trebuie să putem vedea cum vor fi cheltuiți banii. În curând jumătate din bani vor fi cheltuiți și vrem să vedem în ce măsură obiectivele au fost îndeplinite. Un al treilea obiectiv general, care are legătură cu Hercule 3 și cu acordurile, cu companiile producătoare și cu posibilele decalaje la finanțare. Unul dintre acordurii cu producătorii de tutun se încheie în 2016 și dorim informații suplimentare din partea Comisiei ce se planifică. Să se extindă, să existe un nou acord sau acest acord să fie reflectat în acel decalaj de finanțare, să spunem, pentru fondurile pentru programul Hercule 3. Patru chestiuni specifice. Creșterea ratei de cofinanțare. Am vrea să știm din partea Comisiei cum se justifică propunerea de a crește rata de cofinanțare de la 50 la 80 sau chiar 90% în cazuri justificate, așa cum se spune în regulament. Considerăm că există constrângeri bugetare care sunt valabile și în cazul lui bugetului UE. Încă nu avem o poziție clară, așteptăm justificări din partea Comisiei și uh, poate că dezbaterea de astăzi ne va ajuta în acest sens. În al doilea rând, o observație specifică legată de gestionarea de către OLAF a programului Hercule 3. În raportul de follow-up al curții cu privire la OLAF, am comentat că acesta trebuie să își axeze activitățile pe funcția sa de anchetă, de investigații și să nu gestioneze programe, cum ar fi Hercule 3 și altele. O să discutăm asta cu Olaf și ar, s-ar putea să revenim uh, în uh, următorul aviz asupra acestui aspect. În al treilea rând, indicatorii de performanță. Indicatorii de performanță nu sunt clar definiți. Nu pe, um, au elementul cuantificării, măsurabilității, vrem să vorbim despre asta cu Olaf și apoi Există o procedură simplificată avută în vedere pentru granduri sub 50.000 de euro, dar asta depinde de adoptarea regulamentului financiar care este în prezent în discuție. În încheiere, deci, acestea ar fi niște observații inițiale într-un proiect de aviz. Și în a, jo- în a doua jumătatea lui mai sau iunie. Ne așteptăm să ajungem în forma finală a avizului, după care vom reveni în Comisia pentru Control Bugetar pentru a ne prezenta avizul în totalitatea sa, dacă se dorește acest lucru. Mulțumim! Für Ihre Stellungnahme. Mulțumesc, domnule Țvical, pentru avizul dumneavoastră, iar acum vreau să-i dau cuvântul domnului Tavern de la Comisie, care ne poate da și părerea sa înainte să începem discuția. Mulțumesc! Mulțumesc Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește veniturile afectate, există două aspecte de menționat. Unul de principiu, Comisia insistă foarte mult pentru ca principiul universalității să fie respectat. Această chestiune este discutată în cadrul revizuirii regulamentului financiar și la ultimul trialog a avut loc un acord parțial cu privire la modificarea articolului 18 din regulamentul financiar. Parlamentul dorește să se păstreze o parte a veniturilor cu ex- deci veniturile obținute de producătorii de tutun. Acesta este un aspect esențial. Dacă deschidem calea finanțării unui program de protejare a intereselor financiare, fără îndoială și alte programe vor încerca să profite de asta, de această sursă de venituri și aici mă refer la programe sociale din domeniul sănătății și foarte repede o să ne regăsim în dificultatea de a distribui aceste venituri între mai mulți beneficiari. E ca și cum ai deschide o cutia Pandorei. Și apoi mai există un alt argument care nu e unul de principiu, ci unul bugetar. Aceste sume nu pot fi absorbite de program. Sunt mult prea mari. Și ne-am regăsit într-o situație în care alocarea ar avea în vedere prea multe mijloace, deci ar exista prea multe mijloace pentru un program care nu poate să le absorbă. Și de aceea am pregătit o declarație și ne angajăm să propunem autorității bugetare în fiecare an până în 2020 o sumă bugetară care va fi stabilită de autoritatea bugetară care să fie adecvată pentru prioritizarea acestei acțiuni dar care să fie discutată la cheltuieli și nu la alocare de venituri. Autoritatea bugetară va trebui să stabilească mijloacele pe baza propunerii comisiei și astfel se păstrează caracterul universalității veniturilor. Aceasta este poziția DigiBuget, o poziție care înțeleg că va fi acceptată oficial în cadrul comisiei joi sau vineri, dar am primit garanții din partea autorităților noastre că această poziție va fi cea pe care tocmai v-am descris-o. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Putem acum să intrăm în miezul discuției. Dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Balțitis dorește să vorbească primul. Vă rog. Ačiū pirmininkė. Tikrai noriu pasisakyti to klausimu, todėl kad Lietuvoje daugiau negu 15 metų. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să iau poziție față de această problemă pentru că în Lituania deja de 15 ani Filip Morris este prezent ca firmă și noi ne remarcăm printr-o specificitate aparte și anume că avem o graniță cu Federația Rusă, cu Belarusul și Hercule 2 și Hercule 3 nu sunt diferite în conținut. Probabil principiile de control vor fi diferite, dar avem o specificitate aparte aici și anume avem de-a face cu un produs care aduce foarte multe venituri la buget. În ultima vreme, a fost uh, transmis o informație oficială și anume că până la 43% este procentul țigărilor uh, de contrabandă care sunt vândute. Ele sunt uh, trecute fraudulos peste frontieră și din acest motiv uh, ar trebui să susținem programul Hercule și când se discută despre principiile de control, trebuie să colaborăm cu OLAF-ul și cu alte uh, autorități competente în statele membre care au o experiență vastă în acest sens. Mă refer aici la țările baltice, care au granițe cu acele țări unde prețurile la țigări sunt mult mai scăzute din cauza impozitării diferite și din cauza altor măsuri De aceea, eu sunt pentru o continuare a acestui program și cred că ar trebui să fie implicate mult mai multe fonduri pentru cumpărarea unor uh, instalații tehnice și aparaturi pentru ca să se poată constata o contrabandă mult mai ușor prin programe de navigație sau satelit mai există foarte multe de făcut pentru a îmbunătăți instrumentele disponibile și dacă vrem să continuăm acest program, a putea să facem foarte multe economii, atât în statele membre, cât și vom avea și mai, multe venituri la buget. Mulțumesc, domnule Valciti. spune președintele. Domnul Gaier are cuvântul. Mulțumesc. Noi, grupul LES și de nu avem nicio problemă cu punctele pe care ni le-a arătat doamna Ivanova acum, ni le a expus în documentul său. Însă vreau să mai aduc un alt aspect în discuție. Dacă mă uit la dincolo de aspectele juridice, statele membre, datorită tratatului, sunt cele care sunt responsabile pentru protecția frontierelor externe ale Uniunii Europene și aici intră și protecția împotriva contrabandei. Cred că și stat Republica Cehă este singura care nu a semnat uh, declarația pentru protecția intereselor financiare ale, ale UE. Aceasta este situația juridică. Ne aflăm acum într-o situație în care Consiliul, în același timp, nu sunt întotdeauna aceleași state, dar instituția Consiliului ne-a spus că pentru protecția frontierelor externe, deci pentru ceea ce, de fapt, statele membre sunt responsabile, nu suntem gata să, nu suntem în stare să facem această protecție. Trebuie să folosim uh, fonduri din Hercule, așadar, din Hercule, pentru ca să putem să fim uh, în stare să ne îndeplinim, de fapt, ceea ce este obligația noastră prin tratate. Așadar, se cere un transfer de fonduri din cauza că nu se fac cheltuieli din bugetul național se cere așadar folosirea bugetului comunitar în acest sens, iar Consiliul, probabil alte state membre, dar tot aceeași instituție, le spun că noi am vrea să scădem cotizațiile noastre la bugetul Uniunii pentru astfel de măsuri. Deci Consiliul cere de la Uniunea Europeană să fie mai eficientă cu mai puțin bani. Și mi-e teamă că nu o să funcționeze, mi-e teamă că nicăieri în lume nu funcționează așa ceva. Pentru mai multe servicii și mai multă eficiență trebuie să plătești contribuțiile nu mi se par uh, neapărat import, nu mi se par fezabile din partea statelor membre, așa cum și le doresc ele. Foarte multe state membre au probleme cu protecția frontierelor externe. Și așa cum a spus-o și colegul nostru, este în interesul Uniunii să se împiedice contrabanda și că Uniunea Europeană trebuie să susțină acest lucru, dar mi-ar place să existe puțin mai multă sinceritate în această discuție din partea Consiliului. Și în acest context iau la cunoștință cu mare interes ceea ce ne-a spus domnul Zwickel din partea Curții Europene de Conturi, și anume că, într-adevăr, așa este, acordurile pe care le-a semnat Uniunea Europeană cu producătorii de tutun duc la plăți care de fapt sunt uh, legate de un scop anume, adică de măsuri în Uniunea Europeană și în statele membre de combaterea contrabandei și deci și de luptă pentru binele industriei uh, tutunului și a țigărilor. Cred că dacă se înțelege acest lucru, ar trebui să se, să se încerce o legare a atingerii obiectivelor de uh, oferirea acestor fonduri. E vorba de miliarde care sunt, e adevărat, împărțite la 27 de state membre și poate nu mai arată atât de impresionant, dar eu aș vrea să știu ce se întâmplă cu Germania în acest context. Din raportul OLAF anual, vedem că nicăieri nu există atâtea intervenții OLAF pentru anchete ca în Germania în legătură cu contrabanda de țigări. O pătrime din cazurile din Germania ale Olaf se ocupă de tutun și țigări. Este interesant, deci, să știm nu numai din perspectiva Parlamentului European, ci și din perspectiva unui politician german național, din perspectiva unui deputat în Bundestag, dacă Germania a respectat acordul pe care l-a semnat și fondurile care au, i-au revenit din uh, cotizațiile pe care le-a plătit uh, industria tutunului au fost folosite pentru combaterea contrabandei de țigări în Germania. Mulțumesc! Uh, uh, Dacă îmi permiteți, vreau să adaug o singură întrebare, pentru că ați spus că sunteți în, pe cale să revizuiți indicatorii de performanță pentru Hercule 2 la sfârșitul anului, din câte înțeleg, dar noi acum ne aflăm în discuția, în discuție pentru Hercule 3 și ar fi fost foarte util să fie avut acești indicatori dezvoltați deja înainte ca să se ia o decizie despre continuarea programului în cadrul Hercule 3. Când uh, așteptați că să aveți gata în fine acești indicatori uh, de performanță și când credeți că am putea să-i vedem și noi? Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu cred că este cazul, însă aș vrea eu să pun o întrebare suplimentară către reprezentantul Olaf și aș vrea să rog și comisia să ia poziție. Dacă am înțeles eu bine pe domnul Zwickel, el a introdus ideea că n-ar fi bine ca Olaf să gestioneze singur un program, ci ar fi bine ca Olaful să se concentreze pe combaterea fraudei. Asta este ceea ce ați dorit dumneavoastră, Curtea de Conturi, nu? M-ar interesa cum dumneavoastră, domnule Cau, vedeți această situație și comisia ce părere are dacă ne putem gândi la o altă organizare în care recomandările curții de conturi sunt puse în aplicare. Vă dau dumneavoastră mai întâi, domnule, ca cuvântul să răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc! Thank you, uh, President. Um... Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamne Ivanova pentru întrebarea suplimentară. În legătură cu responsabilitatea OLAF pentru managementul financiar, uh, este foarte important să știm că programul de management care este Hercule se bazează și pe raportul special al OLAF. Acest raport a fost implementat și s-a ținut cont de poziția Comisiei și de diferite recomandări care s-au făcut în legătură cu acest raport special în ceea ce privește gestiunea OLAF. Acest raport special a fost publicat în 2011. Domnul Kesle, Giovanni Kesle, care tocmai a fost numit director general, a recomandat în acest caz să se îmbunătățească capacitatea celor care se ocupă de investigație, adică mai multe persoane, mai mult personal care să se implice în investigații și de aceea am preluat recomandările curții de conturi făcute către comisie. În timp ce noi organizăm oficiile în care se vor ocupa de acest lucru, deja schimbările au fost implementate din 1 februarie 2012 și deci de atunci, pe lângă mai multă independență și mai multă claritate în ceea ce privește capacitatea sa de investigare, directorul general a creat un direct, o direcție separată responsabilă cu politicile, incluzând aici managementul financiar. Deci există acum o separare foarte clară a sarcinilor. Comisia nu a urmat recomandările în acel moment pentru ca să elimine acele programe prea specifice, Hercule și Pericles 3. Acestea sunt interlegate și Hercule 2 Uh, cu el avem deja destul de multă experiență, iar uh, autoritățile legale, juridice din statele membre ne pot uh, pune la dispoziție proiecte foarte interesante care pot beneficia de pe urma acestor proiecte și apoi am putea avea programe prin, în care să avem acces la o bază de dată foarte inteligentă și importantă și am putea garanta accesul statelor membre la aceste informații. Iată deci pașii pe care i-a făcut Comisia și noul nostru director general a implementat deci aceste măsuri pentru ca să se asigure că există o distinție foarte clară în ceea ce privește funcțiile și pentru ca la curte să aibă prioritate, așa cum s-a spus, investigațiile interne și externe. În legătură cu punctul uh, menționat de doamna Ivanova despre indicatorii de performanță, ceea ce oricum are nevoie Comisia să facă este să ofere această evaluare finală care va trebui făcută la programul Hercule 2, acoperind toată perioada financiară, acoperind perioada 2007-2013. E nevoie de o evaluare finală despre cum programul Hercule a fost până acum pus în aplicare și care sunt rezultatele acestuia. Evaluarea finală la care face referire articolul 7 din decizia actuală va fi folosit pentru a elabora indicatori de performanță dincolo de cei pe care i-am analizat în studiul de impact și care au fost uh, identificați la revizuirea la mijlocul perioadei în 2010. Acesta este așadar scopul nostru. Între timp, după cum am zis uh, și înainte, pentru ca să finanțăm aceste aspecte din 2013, va trebui să discutăm programul de lucru cu uh, grupul de lucru care se ocupă de problemele legate de OLAF și va trebui să răspundem la întrebarea cum ne măsurăm rezultatele și care sunt indicatorii pe care vrem să-i folosim. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cau. Vreau să-i dau cuvântul domnului Tavern din partea Comisiei încă o dată pentru ca să răspundă la întrebările încă deschise și la care nu s-a răspuns până acum. Monsieur Président, je suppose que vous voulez... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ați vrut să mă auziți spunând că Olaful gestionează programele. Olaful are un statut hibrid, este un serviciu al Comisiei. Colegul meu a explicat ce măsuri s-au luat pentru ca să nu se confunde activitățile de anchetă cu cele de protecția a intereselor financiare în aceste programe. E vorba de o chestiune care ține de organigrama din uh, Olaf. Nu vreau să comentez aceasta, mai ales pentru că putem răspunde la ceea ce uh, ne trimite curtea în avizele sale și putem de asemenea să avem un rol de autoritate, să ne dăm părerea despre autorități legislative și despre descărcare. Nu cred că trebuie să vă spun mai mult în ceea ce privește organizarea serviciilor comisiei decât ceea ce v-am spus până acum. Vă mulțumesc. Aș dori să întreb Curtea de Conturi, domnule Zwickel, doriți să mai interveniți sau care este părerea dumneavoastră referitoare la aplicarea propunerilor dumneavoastră? Nu aș avea foarte mult de adăugat la ceea ce s-a spus. Începem cu ultimul aspect, și anume aspectul managerul de, managerului de program. În 2011 am spus ceea ce credem că ar trebui să facă Olaf, și anume să se, activ, să se concentreze asupra activităților de anchetă. Luăm notă de ceea ce s-a întâmplat odată cu 12 februarie 2011 însă ne menținem uh, poziția că Olaf ar trebui să se concentreze numai pe anchete. Este un program interesant, însă managementul direct, direct al uh, acestor programe, cum ar fi Hercule, Pericles, rămâne deschis uh, să fie făcut de către Olaf, de către altcineva. Tocmai din acest motiv uh, în proiectul de aviz subliniem faptul că poate nu ar trebui ca managerul de proiect să fie Olaf. Am menționat unele uh, observații uh, specifice, cofinanțarea, obținerea mai multor informații din partea statelor membre. Asta dorim să discutăm. Uh, dorim să primim mai multe informații pentru această justificare și pe baza uh, acestora în următoarele săptămâni ne vom finaliza proiectul de aviz și îl vom prezenta raportorului și Parlamentului European. Atât pot să vă spun la ora actuală. Nu am fost luați prin surprindere când am aflat că această reuniune va avea loc astăzi, ne-am grăbit lucrările și v-am prezentat așadar elementele uh, Uh, din, care probabil vor apăra în proiectul final de aviz. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru răspuns, însă mai există o întrebare din partea domnului Balcitis. Vă rog. Mulțumesc. Pe scurt, domnule președinte, aș dori să reacționez la ceea ce s-a spus din partea reprezentantului Comisiei și de către reprezentantul Curții de Conturi de mai multe luni, de mai mulți ani chiar, cu foarte multă amabilitate, ne-am explicat unii altora ce înseamnă această uh, raportare hibridă de la OLAF. Iar acest aspect trebuie să fie clarificat, trebuie să fie soluționat într-un mod ambițios. Sunt de acord că Olaf nu ar trebui să fie manager de uh, program. Olaf ar trebui să se concentreze pe anchete, pe anchetele pe care le efectuează. Și dacă face asta, totul uh, este la locul său, nu pierdem timp în mod nenecesar pentru a explica lucruri pe care le știm de mult. Vă mulțumesc, iată o Uh, observație politică, uh, dau cuvântul pentru încheiere raportoarei. Vă rog, do vă rog doamna Ivanova. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru participare, de asemenea curții și comisiei. Suntem cu toții de acord că vrem să sprijinim activitățile împotriva contrafacerii și împotriva contrabandei, dar dorim mai multă transparență, mai multă coordonare, o mai bună înțelegere a ceea ce fac statele membre și a ceea ce face Comisia. Aș dori să spun că în această etapă intenționăm să pregătim un al doilea document de lucru care s-ar referi la, la problemele esenț, uh, principale și soluțiile care ar putea exista și poate ne putem coordona cu domnul Zwickel uh, să, prez, să prezentăm uh, ambele documente într-o nouă reuniune a acestei uh, comisii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, Iliana. Mulțumim și domnului Cau, domnului Tavern și domnului Zwickel pentru intervențiile foarte interesante referitoare la acest subiect foarte important, care cu siguranță ne va mai preocupa și în viitor. Noi la Parlament, cu plăcere, am vrea să știm mai mult despre ce fac statele membre. Cred că este o problemă principială, instituțională și sperăm că în procesul unificării europene se va găsi o soluție la asta. Cu aceasta cred că putem încheia acest punct și Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de instrumentele financiare inovatoare în contextul următorului cadru financiar multianual. Este vorba de un raport din proprie inițiativă din partea uh, Comisiei pentru Buget, iar noi uh, evaluăm, um, elaborăm un aviz. Astăzi este uh, o mare zi pentru uh, colega noastră Ileana Ivanova, pentru că este din nou raportor și, drept urmare, îi dau uh, direct cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă promit că va fi ultima intervenție pe, pe ziua de astăzi din partea mea și mulțumesc tuturor colegilor pentru Uh, pentru răbdare. În ceea ce privește instrumentele financiare, în viitorul cadru financiar multianual. Comisia a declarat că instrumentele financiare, în ultima sa uh, declarație în acest sens, că instrumentele financiare ar urma să joace un rol din ce în ce mai important în următoarea perioadă 2014-2020. Iar eu cred că acest raport vine la momentul oportun. În primul rând aș dori să subliniez faptul că un număr din ce în ce mai mare de instrumente financiare au fost dezvoltate de către Comisie pentru a sprijini obiectivele sale și dacă ne uităm în detaliu vom vedea că acest tip de instrument financiar există în diferite domenii politice, cum ar fi coeziunea, agricultura, dezvoltarea. Uh, Um, avantajul principal este posibilitatea de a utiliza fondurile pentru a multiplica uh, efectele și pentru a spori efectul de uh, pârghie. Iar avizul va prezenta, după cum vă spuneam, și po- poziția uh, Comisiei de Control Bugetar. În aviz mă refer, de exemplu, la definiția instrumentelor financiare în, din regulamentul financiar revizuit. Este un pas important care va duce la o mai bună monitorizare și la un mai bun control al acestor instrumente în toate domeniile politice. Va trebui să avem aceeași definiție în toate actele juridice, astfel încât gestionarea lor să fie cea mai bună. Avem nevoie de o, o evaluare clară a lipselor de finanțare pentru a uh, uh, utiliza fonduri publice în finanțarea acestor ins instrumente, pentru că dacă nu, utilizarea lor ar putea duce la distorsiune ale pieții. Drept urmare, de asemenea, este important în acest context să respectăm uh, reglementările referitoare la ajutorul de stat. Există uh, raport, uh, două aspecte, instrumentele financiare pentru IMM-uri, finanțate de FEDER, Ehm, și încă un aspect, mă refer la amândouă în acest aviz. Amândouă trebuie să fie discutate înainte de a se crește uh, numărul instrumentelor financiare în următorul cadru financiar multianual. Având în vedere că avizul este de mărime redusă, am de am decis să depun și unele amendamente. Și nu în ultimul rând, Aș dori să mă refer la aspectele care trebuie să fie abordate înainte să se uh, recurgă la mai multe instrumente financiare inovatoare în curând. Avem nevoie de o monitoare, de o monitorizare și o evaluare robustă, astfel încât să existe indicatori uh, în număr redus, dar relevanți, care să descrie rezultatele obținute. Trebuie să includem uh, ținte uh, și niveluri țintă care să ne ajute să uh, evaluăm eficacitatea acestor instrumente financiare. Aș dori să adresez câteva întrebări și comisiei, dacă îmi permiteți, domnule președinte. În primul rând, are în vedere comisia să ne pună la dispoziție o, vreo informare, un raport sau o comunicare în care să listeze toate instrumentele financiare sprijinite de către prin fonduri europene în cadrul financiar multianual. Și în a doua întrebare are uh, se referă la faptul că mai multe instrumente se uh, adresează unor beneficiari similari. De exemplu, IMM-uri, IMM-urilor. Cum, coordin, cum coordonează Comisia diferitele instrumente și Uh, sisteme pentru a evita suprapunerea uh, acestor programe. Vă mulțumesc! Mulțumim raportoarei. Îi, îi urez bun venit domnului Havenit de la uh, comisie și vă dau și cuvântul imediat. With pleasure. Thank you very much first of all to the committee. Mulțumesc foarte mult și Comisiei și doamnei raportor pentru ocazia de a contribui la această audiere importantă. O să mă refer la ultimul punct al doamnei raportor. Cred că, într-adevăr, există în cadrul financiar actual o serie de instrumente financiare. Există și suprapuneri în cazul unora, lucru pe care Comisia îl cunoaște. Acest lucru a fost uh, abordat la nivelul instrumentelor financiare europene. Există suprapunere, există o proastă coordonare și trebuie să se creeze instrumente integrate, un număr mai mic de instrumente cu interfețe clare și există exemple există în documentele publicate și este vorba de un instrument care include mai multe facilități cu interfețe clare. De asemenea, lucrăm la un set de reguli comune care reflectă cele mai bune practici pe care vrem să le implementăm pentru toate instrumentele financiare, astfel încât să avem un cadru omogen și să evităm alegerea selectivă a acestor instrumente. În ceea ce privește fondurile structurale, Vreau să subliniez că autoritățile de gestionare, statele membre adică, pot hotărâ să implementeze instrumente financiare chiar dacă se suprapun cu instrumente financiare europene deja existente. Pot face acest lucru, pot alege acest lucru. Pentru a reduce acest risc, există o propunere de cadru juridic pentru instrumente financiare în fondurile structurale, care aferă posibilitatea unor instrumente financiare mixte pentru autoritățile de gestionare care împreună cu regiunile și țările pot să reunească fonduri cu, uh, împreună cu instrumentele financiare europene pentru a realiza obiective comune europene. Și asta s-a întâmplat în acest domeniu. După părerea mea, vor exista instrumente financiare clar integrate la nivel european și stimularea pentru fondurile structurale eh, ca să eh, își reunească competențele. Există un număr considerabil de astfel de instrumente și au fost puse întrebări de către deputați care au fost avute în vedere de comisie, am analizat instrumentele existente și suntem gata să vă oferim informații suplimentare la cerere. Am câteva comentarii cu privire la proiectul de aviz pe care l-ați depus și pe care îl salutăm, fiindcă subliniază utilizarea eficientă a instrumentelor financiare și efectul lor multiplicator. Vreau să vă spun că nu este vorba doar despre avantaje financiare, există și avantaje la nivelul politicilor și permite alinierea intereselor UE a instituțiilor financiare internaționale, a băncilor și a tuturor celor care sunt implicați în mecanismele de livrare în eforturile de îndeplinire a obiectivelor europene. În al doilea rând, spre deosebire de granturile normale, permit utilizarea de expertiză tehnică a acestor instituții financiare care sunt aproape de piață, deci nu sunt doar simple instrumente financiare. În avizul dumneavoastră subliniaz natura complementară a acestor instrumente financiare și aș vrea să vă clarific că după părerea noastră, instrumentele financiare sunt o altă formă de intervenție publică, cu un domeniu și un scop clar, dar că nu sunt uh, doar pentru granturi sau nu sunt superioare granturilor. Pentru noi sunt pe aceeași poziție. Lucru important de subliniat. Și evaluarea ex trebuie să stabilească dacă un grant sau un instrument financiar este forma cea mai potrivită pentru îndeplinirea acelor obiective ale politicilor. Ați subliniat pe bună dreptate că în contextul anumitor cazuri, mai ales în cazul fondurilor structurale, trebuie să fie avute în vedere anumite riscuri. Riscul nu este însă inerent în cazul instrumentelor financiare, ci are legătură cu modul în care aceste instrumente au fost implementate în anumite contexte. Și trebuie să avem în vedere că condițiile de implementare sunt stabilite de comisie și în ceea ce privește politicile de coeziune sunt diferite în special în domeniul fondurilor structurale. Este adevărat că riscul de implementare poate fi crescut datorită faptului că există o serie de actori implicați, există niște reguli complexe pentru autoritățile de gestionare. Mai mult, e vorba de finanțarea de proiecte în regiunile cele mai puțin dezvoltate. Deci, e adevărat trebuie să fie aduse îmbunătățiri în anumite domenii și în prezent lucrăm la un cadru de implementare adecvat, însă încă o dată vreau să vă avertizez împotriva riscului de a face paralele pentru toate tipurile de instrumente financiare europene, mai ales în domeniul politicilor de coeziune. Nu trebuie făcute astfel de paralele fără a înțelege că există diferențe între obiective. În ceea ce privește decalajele de finanțare, suntem de acord cu dumneavoastră că încă înainte de a hotărâ la ce să folosesc instrumentele financiare, trebuie să identificăm decalajul de finanțare, luând în considerare problemele de finanțare, situații de subinvestiții. Comisia are rezerve în ceea ce privește cuantificarea obligatorie a acestor decalaje de finanțare. Ele nu sunt statice, evoluează în timp și variază la nivel sectorial, geografic și de aceea nu e posibil să le cuantificăm într-un um, mod concret. Și e ilogic să facem în 2013 pentru un instrument cu o durată de viață de 20-30 de ani. Trebuie să subliniem faptul că asta nu se aplică doar instrumentelor financiare, ci și granturilor, care, prin natura lor, pot să fie și mai denaturante decât instrumentele financiare. Și în ceea ce privește diferitele rapoarte de audit, ce vă pot spune este că în ceea ce privește instrumentele europene și raportul Curții de Conturi un programul de inovare, vreau să vă spun că am implementat toate prevederile, însă Aici este vorba de chestiuni care țin de structură și trebuie să fie abordate în următorul cadru financiar multianual. În ceea ce privește fondurile structurale, recomandările curții au fost luate în considerare de către comisie, atât în cadrul actual, în nota din februarie 2011, cât și în următorul cadru financiar multianual, pentru că normele comune pentru cadrul strategic vor include niște reguli mai clare în ceea ce privește instrumentele financiare pe baza experienței acumulate în contextul actual, în perioada de programare actuală, dar și pe baza celor mai bune practici care deja au fost testate. În încheiere, suntem în totalitate de acord cu părerea doamnei raportor cu privire la o contribuție eficientă pe care o pot aduce aceste instrumente financiare la îndeplinirea obiectivelor europene. Sunt testate de peste 15 ani, au fost evaluate, auditate la nivel european și de fonduri structurale suntem de acord că există o serie de aspecte, de probleme care au fost identificate și la rezolvarea cărora lucrăm și de aceea credem că pe viitor aceste instrumente financiare pot juca un rol și mai important în implementarea politicilor europene și că vor permite uh, o evoluție în uh, acest context al constrângerilor bugetare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Habenit, pentru părerea din partea Comisiei. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Iorgo Șatimancachis. Mulțumesc, domnule președinte. Folosirea instrumentelor financiare ar fi problema, ne-a spus dumneavoastră, și într-adevăr folosirea acestora se face în statele membre. Ceea ce vedem aici și ceea ce a spus și doamna Ivanova este vizibil mai ales la punctul 2 al comentariilor noastre. Ne îngrijorează faptul că nu există o definiție juridică și că aplicarea de către statele membre se face oarecum după fie, fiecare după cum dorește și aceasta este într-adevăr o chestiune foarte riscantă. Uniunea Europeană și Comisia Europeană mai ales își folosește Banca Europeană pentru ca la nivel european să poate aplica aceste instrumente financiare. E vorba de BEI aici, dar și de Facilitatea Europeană de Investiții, care se folosește tot în acest sens. Însă în expunerea dumneavoastră și nici în avizul dumneavoastră de altfel nu am văzut cuvântul BEI. Și vreau să vă întreb, îmi amintesc că împreună cu colegul meu Gaier Acum ceva timp, împreună cu Beiul, am participat uh, la o reuniune internă în care se vorbea de șabloane, deci de experiența Bei, care este una pozitivă, poate chiar e vorba de povești de succes uh, cu instrumentele financiare la BEI, a dezvoltat așadar Beiul șabloane, standarde comune, cum spuneați dumneavoastră, care apoi pot fi aplicate de către statele membre și mai mult trebuie fi, să fie uh, aplicate de ele. Însă, dacă ne uităm la experiența anilor trecuți, vedem că dacă nu obligăm statele membre să folosească această definiție a instrumentelor, atunci avem riscuri foarte mari să nu aplice statele membre aceste prevederi. Întrebarea este, deci, nu putem să formulăm lucrurile mai clar, pentru ca șabloanele acestea dezvoltate de BEI să ne ajute prin faptul că sunt obligatorii. Eu cred că ar duce la o poveste de succes, pentru că e o modă în momentul de față să vorbești de instrumente financiare și dacă lăsăm la îndemâna statelor membre să-și decide instrumentele, cred că riscurile cresc. Mulțumesc, Gheorghe Șațimacachis. Domnul Gaier mai dorea să ia cuvântul. Te rog. Iorg uh, a vorbit de câteva puncte pe care și eu aș fi vrut să le menționez. Într-adevăr, așa este, instrumentele financiare sunt folosite ca o armă minune în politica financiară a Comisiei. În primul rând, aceste instrumente financiare promit să funcționeze dacă sunt folosite și alte surse de finanțare – Apoi, întrebarea este și care sunt riscurile care sunt legate de aceste instrumente, iar Curtea Europeană de Conturi, în ultimul raport anual, a vorbit despre instrumentele financiare și le-a analizat îndeaproape din această cauză în cadrul regulamentului uh, bugetar pe care tocmai îl discutăm acum cu Comisia și cu Consiliu. Se vede că multe puncte se regăsesc și în această dezbatere și în uh, avizul doamnei Ivanova pentru a putea crea un cadru financiar pentru instrumentele financiare, trebuie spus că nu știm încă ce se va întâmpla cu acestea, fiind dat că nu există reguli prea clare. Iar uh, temerea mea este că cadrul financiar pentru instrumentele financiare trebuie să fie bine reglementat, pentru că altfel instrumentele acestea nu vor funcționa și vor uh, aduce prea multe riscuri cu sine și vor deveni un fel de autoservire în care fiecare se servește de ce vrea. Mi se pare foarte îngrijorătoare această posibilitate. Suntem uh, de acord cu raportoarea și credem că trebuie să formuleze foarte clar riscurile eșecurilor pe piață și a lacunelor de finanțare iar la punctul 7 văd că se confirmă ceea ce am zis înainte, și anume că e nevoie de un amestec de instrumente financiare pentru ca să se elimine riscul pentru finanțele publice. În raportul pentru descărcare am cerut deja acest lucru, vom face același lucru și uh, în fața comisiei Trebuie să menționăm același lucru și în uh, raportul de inițiativă și cred că, Iorgo, ai dreptate când vorbești de șabloane și de mecanisme care să se aplice la toată lumea. Mi se pare un lucru foarte bun și cred că managementul instrumentelor uh, financiare trebuie să fie bine reglementat și să fie clar că contribuțiile trebuie să crească din partea statelor membre la BEI dacă vor să folosească această bancă pentru ca să finanțeze alte instrumente financiare, ceea ce este un lucru probabil foarte bun. Trebuie însă să fie și clar în această situație de unde vin aceste mijloace financiare și ne-ar dori să se impună și anumite linii roșii care nu trebuie depășite. E nevoie, deci, de o clară excluderea specul, a speculei cu instrumentele financiare explicită și, uh, de asemenea, o referire explicită că instrumentele financiare n-ar trebui să fie elaborate de către băncile care își au filialele în uh, paradisuri fiscale sau chiar sediul principal. Aceasta ar fi o primă linie importantă care nu ar, uh, deci nu vrem să influențăm uh, instrumentele financiare, dar trebuie să aibă un cadru foarte clar. Doamna Ivanova, în final, acum, înainte să mai ia cuvântul Comisia. Thank you, Chair. I just, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt, vreau să le mulțumesc colegilor pentru sprijin și pentru răbdare de care au dat dovadă și mulțumim și Comisiei pentru participare. Asta e tot ce am de spus. Mulțumesc. Yeah, thank you very much. Mulțumim foarte mult. Poate puteți să faceți câteva precizări față de întrebările care v-au fost adresate. Vă rog, aveți cuvântul. Yeah, thank you very much. Mulțumesc. Da, câteva detalii pe patru aspecte. În primul rând, definițiile comune, apoi entitățile care, sunt, care apar în aceste instrumente, care pot fi însărcinate cu implementarea acestor instrumente, apoi chestiunea formularelor și apoi aspectele esențiale și creșterile de capital. Deși asta poate înseamnă să facem lucrurile prea departe, dar am să mă refer în trecere. Începem cu definițiile. În regulamentul financiar avem definiții comune care vor fi obligatorii atât pentru instrumentele financiare UE cât și pentru fondurile structurale. În contextul dispozițiilor actuale pentru fondurile structurale au fost folosite aceleași definiții, deci copiate în acel cadru. Am propus ca toate instrumentele financiare să folosească regulamentul financiar în ceea ce privește aceste definiții. Deci acestea vor fi aplicate în mod constant. Am mers chiar mai departe și nu doar că spunem care sunt instrumentele financiare, ci vrem să avem și definiții conse- consecvente în ceea ce privește conceptele cheie, fiindcă există o proliferare a interpretărilor și vrem să ne asigurăm că în raportul uh, nostru, în rapoartele cu Consiliul și Parlamentul, să folosesc aceleași concepte și li se dă aceeași interpretare. În ceea ce privește cadrul, s-a acordat mare atenție analizării în paralel a regulamentului financiar și actelor delegate care vor fi depuse în mai la Consiliul și Parlament, pe de o parte, și pe de altă parte, uh, dispoziții comune pentru fonduri structurale, actele delegate, pentru a ne asigura că există coerență și consecvență. Există motive obiective când apar diferențe, dar acolo unde este posibil am încercat să folosim un cadru comun și este clar că pentru fondurile structurale cadrul va fi mult mai complex și mai elaborat, cu reguli clare încă din prima zi și nu vor exista uh, note și orientări ex post. În ceea ce privește entitățile însărcinate, Comisia poate gestiona implementarea bugetului sub formă de gestionare directă, dar în ceea ce privește instrumentele financiare, de regulă acest lucru se face indirect, adică însărcinăm părți terțe cu acest lucru, aceste entități însărcinate, cărora le delegăm punerea în aplicare a bugetului. Cine se califică? Acest lucru este stabilit în regulamentul financiar pentru următoarea perioadă. Există niște condiții uh, restrictive, BERD, Consiliu, Banca Consiliului Europei, deci uh, instituții financiare internaționale, băncile naționale de promovare și entități private cu misiuni publice. Dar nu putem uh, asta acorda sau unei bănci private sau unui manager uh, de fond privat. Lucrul acesta este deci consfințit în regulamentul financiar și mai mult există cerințe referitoare la selectarea acestor entități fiindcă fie bei, fie Bird, trebuie să fie menționate în mod specific și dacă nu se întâmplă acest lucru, trebuie să se aplice niște reguli de selecție transparente și echitabile. Și toate aceste entități trebuie să uh, fie supuse unei evaluări exante pe șase piloni pentru a stabili că există proceduri și procese care sunt echivalente cu cele uh, care sunt cerute de la Comisie. Deci acest lucru este deja prevăzut. Al treilea punct, apoi referitor la acele șabloane. Există două niveluri, după părerea mea, la care lucrăm pe acest gen de șabloane. Serviciile Comisiei au examinat toate instrumentele financiare la nivel european. Curtea de conturi, în raporturile, în rapoartele sale, a stabilit niște reguli pe care noi vrem să le promovăm în viitor și să le includem în cadrul juridic. Asta a fost baza pentru propunerea Comisiei de până acum în ceea ce privește regulamentul financiar în discuțiile cu Consiliul și Parlamentul. În următoarele săptămâni va mai exista un set de reguli care se bazează pe aceste experiențe și care vor fi obligatorii și trebuie să fie respectate de toate serviciile la implementarea instrumentelor financiare și se aplică și fondurilor structurale. Și ca al treilea set, care se aplică doar instrumentelor de nivel european, Comisia va impune cele mai bune practici ale serviciilor în ceea ce privește chestiunile tehnice derivate din experiența de până acum. În ceea ce privește fondurile structurale, Există mai multe situații în care trebuie să uh, definim toate rolurile încă de la început și uh, autoritățile de gestionare pot hotărâ ce fac, dar pe baza acestor reguli. Aici vom da două uh, forme de informații, de intervenții. Instrumente prestabilite, aceste șabloane, cum le-a numit domnul Shati Makakis, care sunt instrumente uh, ready-made în anumite domenii financiare pe care autoritățile gestionale le pot folosi pentru raportare, pentru structurale și pentru conformarea cu normele ajutoarelor de stat și pot să le folosească pentru sprijinirea IMM-urilor, a inovațiilor în domeniu. De asemenea, există și instrumente comune pe baza normelor europene și vor avea această structură de template, de șablon pe baza normelor europene, dar participarea va fi una uh, facultativă. Și apoi ce avem în cadrul financiar multianual, autoritățile de gestionare pot hotărâ să își creeze propriile instrumente, care însă trebuie să respecte dispozițiile comune și actele delegate, precum și normele de implementare. În ceea ce privește aspectele esențiale, suntem în totalitate de acord cu cele spuse cu privire la tratamentul fiscal și la nevoia de a avea dispoziții adecvate pentru a evita evaziunea fiscală. Acest lucru a fost uh, extras sau a fost transformat dintr-o regulă normală într-o regulă în regulamentul financiar. Acest lucru va fi introdus și în actele delegate și se aplică nu doar entităților însărcinate, ci și celorlalte entități care trebuie să transpun aceste prevederi în contractele cu intermediarii în cele mai mici detalii. În ceea ce privește creșterea de capital, instrumentele financiare datorită faptului că includ partajarea de riscuri cu BERD, EE și alte părți, au un impact asupra ratei de adecvare a capitalului acestor instituții și asupra lichidității acestora. Și de aceea, în prezent, putem crește structurarea instrumentelor comune. La un anumit moment, se va ajunge la un blocaj unde fie uh, Baird are mai capital suplimentar sau nu vor mai putea să extindă utilizarea de instrumente comune. Prin urmare, sunt pentru declarația făcută de uh, distinși membrii ai acestei comisii. Mulțumesc foarte mult. Astfel putem încheia această discuție importantă Amendamentele pot fi depuse până pe 3 mai la ora 12, 12 iar pe 29 mai avem votul în comisie. Astfel încheiem punctul acesta de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume avizul uh, COBU, cont, îmi cer scuze, cu privire la propunerea pentru un regulament al Parlamentului și al Consiliului cu privire la uh, schimbările și inovarea socială și uh, domnul Gaier are cuvântul Nu este raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și colegilor care au mai rămas în sală pentru ca să mă asculte. E vorba de un îl propune comisia pentru care de fapt am fi trebuit să punem uh, titlul Progresul social și nu schimbările sociale pentru ca să se arate direcția în care se merge, însă nu mai vreau să vă expun acum uh, felul în care trebuie să fie folosit și aplicat. E vorba de un instrument suplimentar în politica socială și de ocupare care să depășească cadrul FSE și care să permită noi practici și noi instrumente și să le financeze pentru ca obiectivele Uniunii Europene în cadrul inițiativei 2020 uh, să fie atinse. Și trebuie combătută, bineînțeles, prin aceasta sărăcia. Am încercat să respect sarcina comisiei noastre pentru control bugetar și atâta timp cât uh, voi face politică europeană, voi uh, avea, voi vedea o contradicție între obiectivele astfel de programe și acel spațiu vast de 27 de state membre și 500 de milioane de persoane care trebuie să beneficieze de aceste obiective și, în final, uh, nu se poate aplica ceea ce s-a stabilit, nu se pot aplica obiectivele care s-au stabilit. Nu vreau să fac o critică la adresa Comisiei prin această remarcă. E vorba mai ales de așteptările pe care le avem și pe care le trezim cu astfel de programe. Și de aceea am încercat tot timpul și în formulările mele să fac referire la faptul că fondurile sunt foarte limitate și că deci intervențiile pot fi limitate în cadrul proiectelor mai ales în cele care au obiective foarte clare și de inovare. Am vrut să subliniez faptul că prin aceste inițiative putem să dăm o plus valoare clară. Dar sunt îngrijorat și aceasta este de fapt cel al doilea, cea de-a doua armă fantastică pe care se aplică de obicei în, pe lângă instrumentele financiare, uh, Ceea ce așadar m-am mirat este că la pregătirea reglementării sectorului pentru următorul cadru financiar multianual trebuie să se creeze sinergii între fonduri și între programe. Însă, noi suntem cei care controlăm bugetul și problema sinergiilor are un sens, bineînțeles, dar acolo unde se fac uh, suprapuneri arbitrare, lucrurile devin foarte dificile. Trebuie să fie clar în final, care sunt proiectele care au un caracter uh, în așa natură încât să poată fi finanțate din FSE și care sunt uh, proiectele care pot fi finanțate în general din astfel de programe. Dacă vrem sinergii, atunci trebuie să aplicăm uh, măsuri, aceleași măsuri la ambele instrumente și atunci nu facem decât să dăm liber curs arbitrarului și lipsei de claritate în programare, mai degrabă decât adevăratelor sinergii. Nu pot să-mi imaginez uh, la aceste programe unde să se tocmească sinergiile. Creăm însă, după părerea mea sau după teama mea, și o situație în care în trei ani Curtea Europeană de Conturi ne poate spune că nu este clar deloc care sunt proiectele care trebuie finanțate din aceste programe sau din FSE și când avem într-un stat membru un program care a fost finanțat din FSE și în alt uh, stat membru din alt program, începe să fie foarte puțin clară situația și și mai greu este atunci când în același stat membru se finanțează două proiecte din alte programe sau poate chiar un proiect din ambele surse de finanțare, ceea ce se poate întâmpla. Sau proiecte cu același caracter se finanțează o dată din program și altă dată din FSE. mai ales pentru că FSE-ul se finanțează în management partajat, pe când acest program, după cum știu eu, este finanțat uh, exclusiv de comisie. Prin uh, cuvântul sinergie, așadar, mi se pare că nu facem decât suprapuneri de conținut și de formă și cred că ar fi periclitat și rezultatul. De aceea ar fi bine să fie mai multă distinție între ceea ce se poate face și mai multă claritate și chiar dacă nu se mai vorbește neapărat efecte de sinergie care sunt atât de dorite. Comisia își rezervă dreptul să stabilească care sunt uh, domeniile de aplicabilitate ale programelor, însă își rezervă dreptul să determine în ce procent se vor împărți acestea în cadrul unui an și să își rezervă și dreptul să schimbe de la un program la altul. Eu aș dori să limităm însă această practică, nu mă simt foarte bine într-o situație în care există confuzii și cu Consiliul și există posibilitatea să folosești orice instrument pentru a îndeplini prioritățile politice ale Consiliului. Mi se pare destul de greșit și trebuie să stabilim uh, clar care sunt um, limitele, granițele. Mai degrabă aș prefera un, o monitorizare anuală în care și Comisia poate să decidă în final care, sunt, uh, gest, care este gestiunea pe care dorește să o aplice anual. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Vreau să o salut pe doamna Cristina Asturias de la Comisie. Doamna Asturias, dacă doriți să spuneți câte ceva despre ceea ce a spus raportorul înainte. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt că este 5 jumătate. În ceea ce privește paralelismele între programele din FSE și celelalte programe. Vă mulțumesc foarte mult pentru această precizare, pentru că este un lucru pe care um, l-am discutat și la începutul programării. Răspunsul este foarte clar. Programele sunt complementare și în articolul 8 al propunerii de regulament uh, putem să recitim că Fondul Social European organizează proiecte la nivel regional și local, în timp ce programele sunt celelalte sunt programe pan-europene. Ați cerut câteva exemple de acțiuni pe care programele le pot realiza. E vorba de analize cum ar fi, de exemplu, colectarea de date statistice și difuzarea măsurilor comune între statele membre, dar și realizarea unor studii, anchete și diseminarea rezultatelor. Sunt activitate specifice pentru programele PSI și nu pentru uh, programele FSE. În ceea ce privește uh, portofoliul financiar, Important este rezultatul revizuirii la jumătatea parcursului, care poate fi pusă la dispoziția secretariatul comisiei dumneavoastră. Din această evaluare s-a văzut că programul Progres a adus la rezultate pozitive cu uh, un uh, buget similar ca cel al programelor EPSI, dar și inițiativele legislative ale Uniunii, de asemenea, a existat un plus valoare și pentru acestea, iar gestiunea administrativă și financiară a devenit, s-a văzut că este destul de sănătoasă. Rezultatele acestei evaluări la jumătatea parcursului au fost așadar foarte importante, iar procentele care se propun reflectă situația actuală. Pentru programul Progress avem o creștere de asemenea, iar în legătură cu uh, creșterea măsurilor politicilor inovatoare, de asemenea avem și aici o valoare. Mulțumesc, doamna Asturias. Astfel am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi, doar dacă domnul Gaier dorește să mai spună ceva, nu este cazul. Trecem la următorul punct, la punctul 13, Fondul European de Ajustare la Globalizare și Autorul proiectului de aviz este Iorgo Șatimakakis. Iorgo, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Fondul European de Adaptare la Globalizare a fost uh, creat în anul 2006 și a fost uh, o consecință a mișcărilor antieuropene în statele membre, mai ales uh, după eșecul referendumului în Franța cu privire la Constituție. Comisia s-a gândit atunci că prin acest fond ar putea să mai recâștige uh, cetățenii în, cu păreri pro-europene. Au existat deputați în această casă care au văzut, în acest parlament, care au văzut această inițiativă ca fiind foarte critică, pentru că Uniunea Europeană nu poate fi întotdeauna un panaceu. În acest fond se regăsesc 500 de milioane de euro anual Acestea sunt resturi din fondul de, pentru agricultură. Iată de ce Comisia Agri este aici și ea uh, autoare aviz, de aviz, dar și uh, Comisia pentru Ocupare. Cel mai, cea mai mare sumă care a fost folosită vreodată a fost 133 de milioane de euro, ceea ce arată că disponibilitatea de a folosi acest fond nu este deloc atât de mare. Însă, fondurile se pot aplica mai ales pentru, uh, pentru uh, formare profesională și pregătire profesională și fiind dat că nu există criterii foarte clare din anul 2006 până acum, în 2009 au, ele au fost mai bine formulate, iar acum urmează următoarea rundă de verificare a criteriilor și la aceasta se referă și amendamentele la raportul pe care l-am prezentat eu. Este vorba în total de 12 amendamente știu că colega mea Ortiz dorește să facă câteva propuneri imediat. Voi trece prin amendamente pe scurt. Primul se referă la cofinanțare. Până acum cofinanțarea era la o rată de 50%. Aceasta se va modifica și va fi urcat la crescut la 65%, dar cu reguli foarte clare stabilite dinainte despre când se poate crește această cofinanțare din partea Fondului de Globalizare. Apoi vrem să și includem fermierii și independenții, pentru că e vorba de fonduri, mai ales de la agricultură și deci e vorba de o decizie pertinentă, cred eu, pentru ca și agricultorii și independenții să poată să beneficieze de acest fond, că și ei pot fi afectați de globalizare, însă trebuie să se respecte, după cum spuneam, criteriile. Criza economică este de asemenea un alt criteriu pentru accesul la fondurile pentru mm, pentru din ace- deci la fondurile din această din această posibilitate de finanțare, trebuie însă ca și uh, rapoartele finale să fie cele mai importante atunci când uh, se analizează mai întâi toate criteriile. Apoi, um, posibilitățile de control ale comisiei trebuie să fie extinse, dar numai când uh, plata se poate face în proporție de 100%. Aici este, de fapt, o particularitate a fondului de globalizare, și anume că de la început este posibil să faci apel la 100% din fonduri, iar Parlamentul dorește să se asigure că în cazurile în care se întâmplă așa ceva, posibilitățile de acțiune ale Comisiei uh, sunt extinse. E vorba de un element pe care nu îl cunoaștem din celelalte fonduri. Este vorba de amendamentul 5. Apoi plățile uh, eronate, care sunt de multe ori subiectul discuțiilor noastre aici, trebuie să fie imediat uh, corectate printr-o corectură matematică, deci nu ani mai târziu să se revină asupra lor. Dacă e vorba de interesele Uniunii, îmi cer scuze, atunci eventual și prin sancțiuni se poate corecta situația. Avem nevoie și de mai multă transparență la Comisie. Instrumentul acesta trebuie să, fie, să aibă sens dincolo de lucrătorii uh, ca atare și nu trebuie să se înlocuiască numai uh, servicii pe care le-ar putea uh, aduce statele membre. S-a vorbit în trecut despre faptul că mijloacele pe care le-ar fi putut, de care ar fi putut dispune un stat membru au fost apoi suplimentate de către Uniunea Europeană. Vrem să implicăm și Curtea de Conturi pentru că până acum ea n-a fost implicată în aceste probleme fiind dat că aceste fonduri nu se regăsesc în uh, cadrul financiar multianual și vrem, deci, să implicăm Curtea de Conturi mai puternic, ceea ce nu era cazul până acum. Și ultimul amendament se referă la actele delegate, o temă care revine întotdeauna între Comisie și Parlament, începând cu tratatul de la Lisabona. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule raportor, la acest punct de pe ordinea de zi. Dați-mi voie să urez bun venit domnului Jean-François Le Lebrun și să îl rog să ne prezinte poziția comisiei. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să vă transmit câteva remarci după ce v-am ascultat și după ce amentele aduse de raportor. A fost foarte util să ne amintim că Poate că avem o opinie diferită despre istoria acestui fond. Acest fond nu vizează o întărire a popularității, nici măcar simbolice, a Uniunii Europene. Fondul a fost uh, întocmit ca un element util pentru ca să putem uh, demonstra solidaritatea europeană în fața licențierilor, concedierilor și restructurărilor care ar putea decurge din globalizarea economiei. Știm că globalizarea este un lucru pozitiv în mare parte, dar că ea poate să aibă efecte negative. Este important să demonstrăm uh, solidaritate cu lucrătorii care pot să sufere de pe urma globalizării și deci în acest caz, fiind dat că lucrăm la nivel inter- uh, european, nu se vizează decât restructurările importante, mari și dorim să intervenim pentru a facilita posibilitățile pentru un uh, licențiat, un, pardon, mă scuzați, un concediat să uh, beneficieze de o serie de măsuri de politici active pe piața muncii. Și se poate spune că avem 100.000 de, mii de lucrători care au beneficiat deja până acum de acest fond. Pentru ei, așadar, nu este deloc un fond simbolic, este chiar o, un ajutor concret oferit de către Europa în ceea ce privește solidaritatea. Vreau să mulțumesc și raportorului pentru această susținere față de deschiderea uh, față de agricultori, pentru că până acum, în perioada de programare de până acum, agricultura și mai ales micii fermieri care sunt independenți și mici proprietari nu sunt și n-au fost acoperiți. Iar acum deschiderea fondului către agricultori, cred eu, este un lucru foarte important în ceea ce privește echitatea. În legătură cu criza economică, în 2009, în urma unei crize economice și financiare pe care am uh, trăit-o, am avut uh, ca motiv de intervenție a, uh, a fondului acesta chiar criza economică. Trebuie spus că această derogare acum s-a încheiat, Consiliul nu s-a putut pune de acord și deci Propunerea Comisiei de a continua cu această derogare se află în continuare pe masa negocierilor și la Parlament și la Consiliu, pentru că ei susținuseră această derogare. Acum însă, în noua perioadă de programare, am introdus un motiv tot legat de criză, un motiv neașteptat pentru a putea acoperi mai multe motive de crize, crize economice, dar și crize care ar putea fi de mediu, sau ă, deci introducerea altor elemente care ar putea să împiedice producția locală și regională. Faptul că se pot susține elemente legate de crize din partea Parlamentului este un lucru bun. Dezbaterile cu Consiliul însă nu par să se ocupe de această problemă. O altă particularitate pe care ați remarcat-o este că într-adevăr se fac plăți în procent de 100%, o plată unică. Există un motiv foarte simplu și anume că suntem, ne aflăm în afara cadrului financiar și deci orice cerere de susținere, de asistență, este extrem de lentă în ceea ce privește timpul, întâi la nivelul statului membru care trebuie să contabilizeze toate concedierile, să pregătească un program iar apoi la nivelul comisiei care trebuie să analizeze și să evalueze programul pentru a vedea dacă se respectă toate criteriile care au fost stabilite în reglementările respective și apoi urmează propunerea comisiei, discuții la nivelul Consiliului și în Parlamentul European. Deci, de multe ori uh, trebuie să așteptăm un an între concedierea ca atare și plata din fondul acesta. Astfel, statele membre au investit deja o parte a fondurilor în această problemă și este util, deci, să putem interveni um, puternic. Cu atât mai mult cu cât, uh, în realitate, foarte multe state membre așteaptă unda verde din partea autorităților bugetare înainte să se poată implica. Este deci foarte important și util în acest caz să putem beneficia cât mai repede de aceste fonduri, ceea ce însă în anumite situații ne-a dus la întârzieri foarte mari și la nevoia de a compensa anumite fonduri care până acum au funcționat cu aceste compensări. Ați vorbit de criterii. Acest fond are criterii foarte clare ceea ce se poate demonstra că până acum, de exemplu, nicio cerere de intervenție a acestui fond nu a fost respinsă la nivelul Parlamentului sau la nivelul Consiliului. Dacă ar fi să comparăm aceasta la Fondul de Solidaritate pentru Catastrofele Naturale, avem un rezultat foarte bun. Aceasta se explică prin criteriile foarte clare pe care le regăsim în reglementare. În legătură cu sancțiunile de care vorbeați și pe care le propuneați dumneavoastră, Până acum s-au putut întotdeauna propune sancțiuni, dar eu cred că în acest domeniu, și experiența ne-a arătat-o până acum, nu am avut niciodată ocazia în urma diferitelor evaluări și controle care s-au făcut uh, chiar cu unitățile noastre de audit, să ajungem la o acoperire necesară a fondurilor din alte fonduri, dar niciodată nu s-a constatat o folosire frauduloasă a fondurilor. De fapt, se, s-a întocmit o analiză a fondului de, a, de adaptare la globalizare, care cred eu că răspunde la întrebarea cu privire la prezența Curții de Conturi în gestiunea acestui instrument, da, Curtea de Conturi într-adevăr analizează situația în momentul de față. În legătură cu alte puncte, mai ales cel legat de inițiativa statului membru de asistență tehnică la un procent, într-un procent de 5%. De fapt, media este la 4% și există cazuri în care s-a putut uh, de- depăși acest procent. E, putea fi vorba de întreprinderi mici și mijlocii pentru că se poate vor, uh, lucra și la nivelul sectorial, în care, așadar, acestea sunt uh, prezente în toată țara. Astfel se poate contabiliza, se pot contabiliza aceste întreprinderi, se pot uh, ajuta acești lucrători care sunt însă geografic foarte disparați și um, există cazuri foarte clare în care a fost nevoie de o flexibilitate mai mare. Când vă referiți la criteriile pe care trebuie să le fixăm pentru a trece de la la 50, la 65%. Eu cred că trebuie să găsim un echilibru între două elemente. Între criteriile precise, deci o serie de criterii poate rigide și numărul de concedieri, regiunile în care se întâmplă, apoi mai sunt și multe elemente care sunt tot la fel de rigide, dar trebuie să păstrăm și o anumită flexibilitate pentru ca să putem uh, interveni în situațiile pe care le comunică statele membre. Iată de ce este nevoie să avem uh, posibilitatea de o rată care să treacă de la 50 la 65%, fără să trebuiască să definim o serie de criterii deja dinainte. Trebuie să găsim așadar un echilibru corect între criteriile precise stabilite și flexibilitatea. Faptul că se poate stabili numărul de lucrători care și-au găsit un loc de muncă stabil într-o perioadă de un an este un lucru foarte bun vreau să vă semnalez că la Consiliu am discutat de definiția unui loc de muncă sigur, stabil. Vedeți că fiecare concept poate să ducă la dezbateri despre definiția lui. Iată deci câteva elemente pe care vroiam să vi le transmit spre reflexie și sper eu că ele vă vor putea ajuta în lucrările noastre de acum încolo. Mulțumesc! Vă mulțumim! Dorește raportorul să mai pună o întrebare sau altcineva? Vă rog, domnule Ceațimarcachis. Apreciez optimismul comisiei și faptul că cea mai mare rată de, uh, de, de accesare a acestui fond este de 133 de milioane, ne arată că există nevoie, dar că nu se ajunge la cele 500 de milioane uh, pregăti, uh, puse la dispoziție pentru acest fond. Este o veste bună și proastă în același timp. Însă, când este, dacă este vorba numai de a arăta că suntem prezenți, lucru care nici măcar nu este perceput ca atare, atunci sunt banii contribuabililor care sunt cheltuiți degeaba, care ar fi putut fi alocați de către statele membre. Avem un mecanism de, redistribu- de redistribuție, pentru că mijloacele merg înapoi la statele membre, pentru că sunt fonduri rămase din alte fonduri. Apreciez dorința noastră de a reacționa rapid și flexibil. Uh, mi se pare foarte important ca IMM-urile să fie incluse și ele, pe lângă agricultori și uh, independenți. Pe de altă parte, nu cred că trebuie să avem uh, cred că trebuie să avem criterii mai stricte, dar cred că ne putem întâlni întotdeauna la mijloc. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Mai dorește, nu mai dorește nimeni? Ba da, domnul Lebrun, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, dar am uitat să răspund la suma menționată de raportor. Cred că trebuie să ne reamintim că este vorba de fonduri care sunt în afara bugetului și care au o capacitate maximă de mobilizare de 500 de mii. Faptul că nu se utilizează acest fond nu creează o problemă pentru elementele care se află în cadrul bugetar. Acest fond este complementar acțiunilor care pot fi inițiate de întreprinderi, de autoritățile publice și de Fondul Social European. Aș tinde să spun că dacă în toate statele ar exista sisteme care per- să permită gestionarea restructurărilor în cel mai eficient mod posibil, n-ar trebui să intervenim. Și asta ar fi o situație foarte bună. Obiectivul eh, din punct de vedere al politicii sociale, pentru un astfel de fond este de 0 euro utilizare. Cu cât utilizăm mai puțin, cu atât e mai bună situația economică și socială. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur Lebrun. Vă mulțumim, domnule Lebrun. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi cu aceasta. Și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Este bugetul 2013 și este vorba de mandatul pentru trilogul ce va urma. Dați-mi voie să-i dau cuvântul raportorului Christopher Fielner. Mulțumesc! Și cred că voi putea fi succint. Am înțeles că din tradiție, din tradiție Uh, comisia urmează poziția raportorului pentru uh, descărcare. În avizul meu am decis să mă uh, concentrez în principiu asupra unui singur lucru, lucru și despre asta vă voi și vorbi, și anume um, cred, angajamentele restante. Veți vedea că ele uh, provin în mare parte din uh, programe multianuale, cum ar fi coeziunea. Vedem că aceste sume cresc. În 2010 au crescut cu 10%, de exemplu, și știm că este evident că aceste mm, cifre uh, ar trebui sunt uh, menite să fluctueze. Însă, în același timp, mă gândesc că aceste angajamente uh, restante ar putea arăta că statele membre au dificultăți în a absorbi fondurile alocate. Și când discutăm proiectul de buget pentru 2013, cred că este important să luăm în considerare dacă statele membre pot într-adevăr să absoarbă fondurile care le sunt alocate. De aceea cred că uh, trebuie să uh, luăm în considerare acest aspect în proiectul de buget 2013 și în următorul cadru financiar multianual. Nu în ultimul rând, menționez faptul că există o mare dezbatere acum cu privire la resursele proprii și cu privire la ce fel de resurse proprii vrem. Există un, unele precedente în Europa uh, și se pare că inventăm un nou, nou tip de resursă proprie în fiecare săptămână. Indiferent de venitul pe care alegem să-l avem, el va avea un efect asupra economiei în general. Costurile, oportunitatea diferitelor tipuri de colectare și de obținerea unor venituri pe care alegem să le avem în Europeană ar trebui să fie analizat cu atenție și evaluat înainte să alegem să schimbăm tipul de, de venit pe care îl obținem în Uniunea Europeană. După cum spuneam, este un apel, practic, către negocieri să ia în considerare uh, angajamentele restante, pentru că noi considerăm că statele membre au dificultăți cu absorpția fondurilor. Asta este tot. Vă mulțumim, Christopher. în contextul experiențelor cu ratele de absorpție și cu capacitățile de absorpție, este un raport pe care eu l-am prezentat Parlamentului, se referea la fondurile structurale și de coeziune. E bine, cred că, având în vedere această experiență, cred că întrebarea referitoare și problema referitoare la absorpție este foarte relevantă. Aș dori să îi dau cuvântul doamnei Jennifer Brown de la Comisia. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește proiectul de buget pentru 2013, Comisia urmează să își ia decizia. Mâine, comisarul Lewandowski își va prezenta proiectul de buget uh, mâine, deci nu voi intra în detalii cu privire la asta astăzi. În ceea ce privește angajamentele restante, Comisia uh, urmărește evoluția acestora, care în 2011 era de 207 miliarde. Aceste angajamente restante sunt însă o consecință naturală a angajamentelor diferențiate și a plăților diferențiate și cel mai simplu putem uh, evalua creșterea acestora uh, făcând o diferență între uh, angajamente și plăți. După cum spunea și raportorul, angajamentele restante fluctuează există întotdeauna mai multe angajamente la începutul unui an și mai multe plăți pe la, la finalul acestuia. Ah, bineînțeles, o mare parte din angajamentele restante vor fi rezolvate la finalul perioadei. O bună parte se referă la coeziune, uh, rubrica 1B. Uh, în urma crizei uh, financiare, diferența a crescut. Există o serie întreagă de moduri de a aborda aceste angajamente. În primul rând ar fi să reducem numărul de noi angajamente. Dar acest lucru este dificil în cadrul unei programări multianuale. O a doua abordare ar fi să se crească nivelul plăților, însă ultimele politici bugetare au arătat cât de dificil uh, poate să fie acest uh, lucru și cât de, uh, cât de mare reținere are Consiliul față de asta. Apoi s-ar putea schimba regulile, cum ar fi regulile N plus 2, N plus 3. După cum spunea și raporta, raportorul, uh, este important ca acest lucru să fie discutat în cadrul negocierilor pentru buget. Elementul crucial este faptul că la negocieri se ajunge într-o situație în care reușim să închidem prăpastia între uh, angajamente și plăți, iar ultimele proceduri bugetare ne-au arătat cât de dificil este să facem asta. Angajamentele au crescut în mod considerabil și plățile au fost destul de restrânse. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această explicație. Am înțeles corect? 207 miliarde la finalul lui 2010? 2011. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Brown. Îi dau acum cuvântul raportorului, domnului Fielner. O grămadă de bani, 207 miliarde. E înfricoșător. Două lucruri m-au, m-au frapat. Poate că este vorba de uh, ce mi-a rămas după procedura de descărcare. În primul rând, înțeleg că am făcut asta deja într-o serie întreagă de ocazii, am crescut numărul uh, Uh, plăților și am încercat să accelerăm uh, având în vedere criza. Dar eu cred că dacă am crește numărul plăților, am accelera aceste plăți, acest lucru ar trebui să afecteze rata de eroare. Dacă schimbăm regulile, eu mă tem că acest lucru va afecta ratele de eroare și nu cred că ar trebui să uităm asta la, în această comisie. Și nu în ultimul rând, un lucru interesant. Cred că am reținut cifrele cu privire la asta în cadrul procedurii de descărcare, dar nu am apucat să mă uit uh, foarte în detaliu. Când mă uit la, când este vorba de angajamente restante, mă, ne întrebăm care sunt țările afectate. Uh, este clar că uh, joacă un rol important criza, dar este într-adevăr uh, cazul că plățile, uh, că angajamentele restante cele mai mari sunt uh, față de țări care sunt cele mai afectate de criză. Ar fi foarte interesant să vedem cum aceste angajamente restante sunt distribuite între țări și programe. Pentru că s-ar putea să fie vorba de alte probleme structurale pe care se trebuiască să le abordăm. Asta numai așa ca o remarcă. Mulțumim, Christopher. Cred că uh, este un uh, punct foarte important, cel referitor la capacitatea de absorpție. Uh, a existat un raport pe această temă, s-a arătat că există diferențe foarte mari între țări cu privire la capacitatea de absorpție. Un exemplu foarte bun este Estonia cu o uh, rate de absorție foarte ridicată și alte uh, țări uh, au rate foarte slabe de absorție. Dar cred că ai dreptate că ar trebui să investigăm care sunt uh, evoluțiile, care sunt motivele, cum am putea să ajutăm. Pentru că este, numai, este prea ușor să ne uităm numai la rata de cofinanțare. Poate că există și alte obstacole. Capacitățile de la fața locului, structurile de luare de decizie și așa mai departe. Dar Doamnă Brown, putem să obținem un răspuns cu privire la evoluția fondurilor? Puteți să ne spuneți ceva despre angajamentele restante? Uh, sunt ele numai în anumite linii bugetare? Ar fi foarte interesant să aflăm acest lucru. Um, mulțumesc. Cam 50% au legătură cu uh, capitolul 1B, acțiuni structurale combinat cu dezvoltarea rurală, care evident are o structură similară, se ajunge la două treimi din RAL. În ceea ce privește absorpția, există semne că vorbim despre o accelerare, lucru care se regăsește clar în rapoartele de la 2011, când a existat un val de cereri de plăți din partea statelor membre ceea ce ne-a făcut să încheiem anul cu uh, cereri neplătite în valoare de 11 miliarde. Unele au ajuns prea târziu și n-au putut fi prelucrate, altele uh, s-au um, datorat nivelului ridicat de alocări de plată în 2011, dar există semne că uh, e vorba de o accelerare, mai ales având în vedere că ajungem la un moment în care recurile M plus 2 și M plus 3 încep să intre în vigoare și statele membre fac eforturi pentru a crește gradul de absorpție. Mulțumesc! Cu aceasta ajungem și la finalul ordinii noastre de zi. Mulțumesc colegilor, mulțumesc mai ales și secretariatului. Am avut un program lung astăzi, am avut și audierea. Uh, iar secretariatul a pregătit foarte bine toate acestea. Mulțumesc și tuturor celor din alte instituții și domnul președinte mulțumește cu amabilitate și interpreților.